So, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, ich darf Sie alle her Stimate doamne, stimați domni, vă salut la reuniunea Comisiei Juridice de astăzi și îl salut pe domnul Francisco Calmano Dominguez, ministrul justiției din Spania, care ne vizitează cu ocazia președinției spaniole și ne va vorbi despre obiectivul și programul președinției spaniole. Este pentru noi o onoare deosebită că vă aflați în mijlocul nostru și veți avea o prezentare. Înainte de asta, însă, trebuie să rezolvăm anumite probleme. Există rezerve legate de ordinea de zi. Constat că nu e cazul. Dacă există obiecții în legătură cu procesul verbal, nu e cazul, în cazul acesta îl considerăm adoptat, nu avem comunicări ale președintelui. În acest caz, ba da, tocmai uh, trebuie să vă comunic ceva. În ultima ședință a coordonatorilor am dispus-o pe doamna McCarthy pentru măsurile interimare în problemele transfrontaliere, domnul Rapcai, pentru Serviciul uh, European Extern uh, și aspecte de angajare ale resortisanților, colega Lichtenberg, Lichtenberger, pentru ridicarea imunității parlamentare a domnului Ghizek, doamna Lichtenberger, în legătură cu ridicarea imunității parlamentare a domnului Mikalski. Avem și avize de opinie, domnul Bodu, pentru propunerea unei directive referitoare la directiva uh, privind uh, prospectul și transparența, doamna Lichtenberger, pentru o carte albă uh, referitoare la schimbările climatice, domnul Karim, pentru o propunere de directivă, serie întreagă de modificări în ce privește autoritatea bancară europeană și alte autorități privind garanțiile bancare, doamna Lichtenberger, pentru raportoare pentru internetul, The Internet of Things. Avem o întrebare pentru un raport de inițiativă în legătură cu o carte verde, interconectarea uh, registrului uh, întreprinderilor și urmează să mai decidem dacă vom uh, Uh, elabora un raport pe problema comitologiei, cum s-a decis la ultima ședință a președinților. Acestea ar fi comunicările președintelui și acum trecem la domnul Camano Dominguez, ministrul justiției din Spania și aveți cuvântul. Señor presidente. Stimate domnule președinte, stimați europarlamentari, pentru mine este o onoare să mă pot adresa dumneavoastră, reprezentanții Parlamentului, care, de fapt, prin vocea dumneavoastră, exprimați și vocea cetățenilor europeni. Îmi face plăcere să am această întâlnire cu membrii Comisiei Juridice, care are o responsabilitate unică și în ce privește dreptul civil și dreptul comercial. Președinția spaniolă sprijină uh, solicitările Parlamentului European și preocupările Parlamentului European pentru ca Uniunea Europeană să rezolve uh, toate problemele care sunt legate inclusiv de viața indivizilor, de viața familiei, uh, dar și de activitatea profesională a cetățenilor noștri și uh, mă bucur că noi apărăm toate libertățile care sunt o cucerire europeană, libera circulației uh, a uh, serviciilor, a capitalului, dar în primul rând libera circulație a persoanelor. Uniunea Europeană în întreaga sa activitate trebuie să se orienteze în legătură cu respectarea acestor libertăți care trebuie să fie puse în practică într-o manieră eficace. Cetățenii Uniunii Europene uh, uh, pot să, au dreptul să se așeze uh, oriunde pe teritoriul statelor membre, este o regulă, dar din păcate trebuie să constatăm că pe teritoriul Uniunii Europene de multe ori, în legătură cu acest drept, cetățenii noștri au unele pretenții exagerate. Comisia a încercat să elaboreze un regulament în legătură cu litigiile legate de uh, aplicarea unor uh, testamente atunci când este vorba despre moșteniri cu uh, aspecte transfrontaliere, pentru că există tradiții diferențiate în ce privește legislația din fiecare țară și uh, există neclarități în ce privește punerea în aplicare a dreptului la moștenire, ceea ce duce la conflicte complexe și la uh, procese care se află pe rol în statele membre, pentru că nu există definiții foarte clare în legătură cu drepturile de moștenire ne dorim ca uh, să se înregistreze progrese în ce privește acest regulament pentru a crea un climat de siguranță juridică pentru ceni, uh, ca să se știe ce uh, drept este aplicabil și în felul acesta să combatem toate aspectele birocratice. Din acest motiv, suntem de părere că punerea în aplicare a regulamentului ar trebui să fie îmbinat cu alte măsuri practice care ar fi esențiale din punct de vedere al uh, așteptărilor cetățenilor. De pildă, în cadrul programului e-Justice ar trebui să fie creat un sistem uh, în care uh, uh, registrele și uh, testamentele, uh, ultima dorință, să poată să fie menționate. Președinția spaniolă dorește să urgenteze demersurile în acest sens. Și uh, insistăm să promovăm activitatea în acest domeniu și pe 7 mai la Madrid va avea un, loc un seminar internațional pe această temă. Cetățenii noștri sunt din ce în ce mai mobili. Spuneam deja că asta este o realitate și există și tot mai multe uh, căsătorii între cetățeni de naționalități diferite. Adesea ne confruntăm cu situații în care uh, familia se stabilește în alt stat membru decât cel din care provin de aceea am primit cu mare interes anunțul doamnei Reding, care în primele trei luni uh, ale, uh, de la preluarea mandatului va face o uh, propunere de reglementare a situației pentru aceste cazuri. Ne interesează foarte mult acest proiect pentru că ar fi un bun exemplu pentru uh, o mai bună colaborare între statele membre nu va mai avea de suferit nici individul și uh, nu va avea de suferit nici piața internă, uh, nu vor avea de suferit nici statele care nu vor dori să devină parte a acestor demersuri, dar cele care doresc să se asocieze vor dispune de reglementări unitare în favoarea tuturor cetățenilor lor. Uh, o mai strânsă colaborare duce până la urmă la un climat mai bun și ă, de multe ori, ă, aspectele de mare diversitate ă, se lasă mai ușor integrate într-un sistem general. Ne bucură că există această intenție și cred că propunerea pe care doamna Reding a făcut-o ar trebui să se realizeze cât mai repede. Există deja un text care a fost elaborat la nivelul Consiliului și ar trebui să existe o clauză de antidiscriminare Deci uh, nu uh, ar trebui să se aplice legea unui stat atunci când există uh, aspecte diferențiate um, când e vorba de o căsătorie mixtă sau de un divorț între un cuplu de naționalitate diferită. Îi mulțumim doamnei Reding pentru dorința de a reglementa o serie întreagă de aspecte legate de aceste situații. Propunerea Comisiei referitoare la uh, aceste căsătorii ar trebui să uh, se înfiripe încă în prima jumătate a acestui an sub președinția spaniolă și sperăm ca și Parlamentul European să o susțină. Aș dori să mai spun că președinția spaniolă privește cu interes la uh, reforma uh, regulamentului Bruxelles 1 pornind de la uh, libera circulație a mărfurilor, serviciilor, capitalului, uh, trebuie să uh, ajungem și la o liberă circulație a hotărârilor judecătorești, pentru că uh, ar fi doar uh, un aspect de coerență politică și am uh, putea în felul acesta să vedem cum se adâncește uh, unitatea pieței uh, interne. Președinția spaniolă uh, ar fi bucuroasă să poată să prezinte o propunere de reformă pentru Bruxelles 1. Cu câteva zile, la reuniunea informală de la Toledo, am avut ocazia să constatăm că și alte state membre sunt dispuse să colaboreze în acest sens. Comisia încă nu a făcut această propunere, nu dispunem deocamdată de un text concret care să devină bază de lucru dar uh, nu vom scăpa din vedere acest obiectiv. Și avem toată dorința să contribuim la această reformă. Împreună cu Comisia și cu Colegiul Juridic din Madrid, pregătim o conferință care va avea loc pe 15 și 16 martie la Madrid și uh, sperăm că și aici vom uh, putea să aprofundăm discuția și sper că membrii acestei comisii vor participa la acest seminar. O altă acțiune care este importantă pentru dezvoltarea pieței interne și care poate să aducă avantaje pentru cetățeni și pentru întreprinderi este înființarea unui cadru general de referință pentru dreptul contractual european. Mulți uh, s-au ocupat de mulți ani de acest subiect, dar în ultima vreme am dobândit impresia că poate evoluăm într-o anumită incertitudine, că există poate uh, o pauză în aceste demersuri, fără să știm exact acum în ce direcție uh, trebuie să ne continuăm demersurile. Uh, există deja pași esențiali care s-au făcut aici, există state membre care doresc însă să se angajeze și mai activ pentru ca acest cadru comun de referință uh, să uh, se reflecte într-o directivă pentru consumatori. Este nevoie de o uh, analiză amănunțită. Doamna Reding a avut în vedere un fel de cod civil european. Asta ar duce la faptul ca din partea Comisiei să primim în curând un plan de acțiune pentru uh, dreptul european uh, contractual și uh, președinția spaniolă, în măsura în care uh, acest lucru se va întâmpla, uh, va îmbrățișa această idee cu toată disponibilitatea, pentru că în anii 60-70 ne doream ca Europa să aibă o monedă unică și iată că acum această monedă unică există. E bine, acum ne dorim un cadru comun de referință și sperăm ca într-un viitor apropiat să putem opera cu un asemenea cadru comun de referință. În ce privește dreptul societăților, este un alt domeniu care este foarte important pentru uh, buna funcționare a pieței interne și pentru întărirea competitivității întreprinderilor noastre. Și aici, în ultima vreme, uh, am înregistrat progrese substanțiale. cadru comunitar a fost revizuit în dorința de a simplifica lucrurile, de a simplifica reglementările legale pentru funcționarea întreprinderilor. Competitivitatea este foarte importantă pentru întreprinderile care doresc să se impună pe piață. În același timp, însă, ă, trebuie să avem în vedere și garanțiile necesare ă, pentru toți cei care ă, sunt uh, agenți care operează pe piață, piață pentru ca să îi protejăm pe toți. Au existat negocieri la nivelul Consiliului privind uh, propunerea făcută de Comisie pentru crearea unei uh, societăți comune europene care să promoveze această competitivitate pe piață. pentru a-i stimula și pe lucrători, dar în clipa de față ne aflăm într-un fel de blocaj. Președinția spaniolă se va strădui să uh, evalueze toate posibilitățile pentru a ajunge la un acord, pentru a ieși din acest impas și uh, vom încerca să elaborăm noi norme care să ducă la o reformă a directivei inclusiv în ce privește obligativitatea de traducere eh, a acestor documente. Suntem convinși că Uniunea Europeană ar trebui să eh, adâncească și eh, protecția pentru proprietatea intelectuală, iar Spania este, Spania este hotărâtă să uh, impună și sancțiuni atunci când se încalcă dreptul la proprietate intelectuală. În momentul în care Comisia va face uh, propunere în acest sens, uh, le vom susține. Așteptăm cu nerăbdare și propunerea uh, noului regulament Bruxelles 1 pentru a putea proteja mai bine proprietatea intelectuală. Și Ne bucurăm că în rapoartele Comisiei privind uh, acest uh, regulament anunță progrese. De asemenea, vom combate falsurile și uh, sperăm ca și din acest punct de vedere negocierile să progreseze. Președinția spaniolă a Uniunii Europene va stimula transpunerea în viață a planului de acțiune privind o rețea juridică. Am uh, înființat deja un portal, e-justice, care va fi o prioritate pentru uh, noi în următoarea jumătate de an. Dincolo de problemele tehnice, încă existente, ne-am dori ca acest uh, portal să devină funcțional cât mai repede posibil, astfel încât până în iunie poate lucrurile să uh, poată să fie inaugurate. Sperăm că vom atinge acest obiectiv. Doamna Reding a spus că Uh, ar fi cea mai bună uh, posibilitate pentru o dezvoltare economică durabilă să uh, consolidăm piața internă și noi credem că așa este. Sub președinția franceză, miniștrii justiției au fost invitați la reflexie pentru a propune măsuri necesare în diversele state membre și pentru ceea ce putem realiza în comun în acest sens. Președinția spaniolă a pregătit un proiect uh, legat de concluziile acestor reuniuni. Ne gândim la măsuri concrete în sensul liberalizării, dinamizării economiei pentru uh, o uh, cât mai rapidă redresare economică, pentru stimularea comerțului, pentru înlăturarea barierelor, pentru a crea și posibilități întreprinderilor să se dezvolte. În final, aș vrea să mă mai adresez uh, în legătură cu trei probleme dumneavoastră. Uniunea Europeană trebuie să țină seama și de poziția și să cunoască poziția celorlalți actori internaționali. Împreună cu statele membre vom putea stabili poziții comune con terceros estados. Dar ele uh, nu vor avea o asemenea greutate. Trebuie să creăm un echilibru între diversele poziții, mai ales în ce privește organizațiile internaționale care au competențe în acest domeniu și care ar putea să definească mai bine situația juridică, de pildă conferința de la Haga, Trebuie să ne uh, consolidăm cooperarea, să rămânem în contact cu diversele instituții competente. Președinția spaniolă este de părerea că Parlamentul European joacă în acest sens un rol cât se poate de important. Împreună cu uh, acest parteneri din celelalte organisme vom căuta soluții comune în majoritatea subiectelor care ne interesează constatăm deja că se procedează adesea la uh, metoda codeciziei. Consiliul va ține tot timpul seama de vocea Parlamentului în uh, momentul în care își propune cooperări cu alte organisme internaționale, uh, iar în domeniul justiției, mai ales, trebuie să ne străduim ca lucrurile să fie coerente și ca legiuitorul european în activitatea sa să aibă în tot timpul demersuri coerente. Bineînțeles că vom ține seama și de propunerile legislative care vin din celelalte comisii, dar firește că, în primul rând, vom ține seama de poziția Comisiei Juridice. În domenii care sunt atât de strâns legate între ele, cum este uh, Bruxelles 1, uh, reglementările privind dreptul consumatorului și uh, libera competiție pe piață, trebuie să existe instrumente care să fie bine coordonate între ele. Comisia, Parlamentul și Consiliul trebuie din acest punct de vedere să își îmbunătățească activitatea de conlucrare, iar președinția spaniolă va insista în acest sens. Nu este suficient să elaborăm propuneri legislative pentru a crea un spațiu european al securității, este important ca legiuitorii să fie conștienți de faptul că ei trebuie să participe activ la toate aceste demersuri și tocmai de aceea este important uh, ca juriștii să fie cei care să aibă un cuvânt greu de spus și pregătirea profesională a juriștilor ne interesează. Președinția spaniolă se angajează să uh, facă toți pașii necesari în acest sens pentru ca acest portal e-justice să poată să devină un instrument foarte util, uh, inclusiv pentru e-learning, uh, pentru că în felul acesta va fi posibil să uh, prolifereze cunoștințele de specialitate necesare. Doamnelor și domnilor, uh, ajung la finalul prezentării mele pentru președinția spaniolă și pentru mine ca ministru al justiției. Este o mare bucurie să pot să mă adresez dumneavoastră și să vă prezint programul nostru. Este o sarcină pe care am preluat-o cu mare plăcere și ă, contez pe buna colaborare cu toate instituțiile interesate. Noi credem în Europa, credem în potențialul programului de la Lisabona și de la Stockholm pentru a crea o Europa coerentă și împreună cu acest Parlament dorim să construim o Europa a cetățenilor cu libertăți și drepturi, dar și o Europa care să fie apropiată de cetățeni și care să aibă un sens pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc! Domnule ministru, vă mulțumim. Aplauzele dovedesc faptul că programul pe care l-ați prezentat este unul deosebit de ambițios. Sunt absolut convins că nu ne vom plictisi în următoarele șase luni. Puteți fi uh, sigur de faptul că Parlamentul European va sprijini intens președinția spaniolă. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a înregistra o serie de progrese la nivelul Uniunii Europene în următoarele șase luni. Există o serie de colegi care doresc să ia cuvântul. Urmează doamna Wixtel. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră. Cu toții vrem să avem o cooperare fructoasă în această primăvară un domeniu pe care suntem responsabili este dreptul de proprietate intelectuală. Noua comisie, care sperăm că își va asuma postul în curând, va avea un comisar pentru prima dată responsabil pentru agenda digitală. Comisia a emis un document de reflexie în legătură cu conținutul digital în octombrie anul trecut. Dumneavoastră, cum vedeți posibilitățile pentru președinția actuală să contribuie la crearea unei piețe unice digitale europene? Și aveți în vedere măsuri specifice în acest domeniu? Poate puteți elabora puțin asupra documentului de reflexie dacă reflecție dacă vă va afecta uh, perspectivele din timpul președinției. Vă mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru că v-ați prezentat programul și sunt sigur că și colegii mei împreună cu mine vă urează foarte mult succes. Uh, multe dintre Lucrurile pe care le-ați spus se bucură de acordul meu total. Mă bucură coerența cu instrumentele din afara comisiei. Ați vorbit despre formarea judiciară, eh, conștientizarea importanței conferinței de la Haga, cu toate că este un subiect sensibil pentru noi, pentru că, bineînțeles, am, tocmai am dobândit cu o decizie în acest domeniu și acum din nou am devenit doar o instituție care este consultată. Însă vreau să vă întreb, pe lângă lucrurile bune pe care le-ați menționat și accentul pe justiția electronică, mă preocupă uh, turnuri a evenimentelor. Pe de o parte avem un angajament din partea doamnei Reding și din partea altora să înaintăm în domeniul dreptului contractual și chiar spre un cod civil european. Ca și avocat britanic, acest lucru nu mi se pare uh, înfricoșător, înfricoșător sau îngrijorător, dar ceea ce mă îngrijorează este că Există instrumente cum ar fi cele privind succesiunea, unde statul meu a decis să își exercite dreptul de opt-out, o decizie care va afecta nu doar cetățenii britanici care trăiesc în alte state, chiar și țara dumneavoastră, dar chiar și cetățenii spanioli care locuiesc în Marea Britanie, care nu vor putea să utilizeze acest instrument european v-aș întreba ce credeți că puteți face la nivelul Consiliului pentru a încuraja Marea Britanie să își reconsidere opinia. De asemenea, cu toate că pare minunat că vom avea cooperare intensificată în domeniul dreptului familial, o serie de state, inclusiv țara mea, vor rămâne în afara domeniului de aplicare. Și Mă tem că acest lucru subminează un sistem european de justiție coerent și accesibil, pentru că acest sistem devine asimetric și diferit și mai complex pentru toată lumea. Nu aș cere ca toată lumea să uh, meargă cu aceeași viteză și în mod clar uh, și noi avem o datorie să explicăm mai bine lucrurile la nivel intern. Însă, după cum am spus, în acest moment văd o divergență din ce în ce mai mare între dreptul civil și dreptul cutumier. V-aș întreba ce puteți face în Consiliu pentru a îmbunătăți dialogul și pentru a ne asigura că toate tradițiile noastre juridice vor fi implicate în uh, sistemul juridic european. Herzlichen Dank, Kollege Bernhard Rapka, bitte. Herr Minister. Vă mulțumim, colegul Rapke, Rapcai. Domnule ministru, mă bucur uh, să vă cunosc. Vă urez mult succes în uh, munca dumneavoastră. Sunt absolut convins că veți avea succes. De fapt, uh, împreună, pe parcursul următoarelor șase luni de zile, sper că împreună vom reuși să demarăm multe proiecte. Dacă v-am ascultat bine, E drept că în prezentarea dumneavoastră nu ați menționat aspectul acesta, însă în textul scris cu privire la uh, la proiectul uh, președinției spaniole apărea acest aspect foarte important, după părerea mea, care ar trebui să apară din nou în prim plan și anume este vorba despre problema patentelor europene. Problema este că Consiliul în momentul de față nu are o poziție clară. Au fost trase o serie de concluzii în toamna anului trecut, să vă informez, uh, în ultima ședință a comisiei noastre am spus clar că nu dorim să ne interpunem în fața procedurii. Deși prima lectură a avut loc în anul 2001, suntem dispuși să trecem direct la a doua lectură. Însă a doua lectură înseamnă că avem nevoie de o poziție comună. Iar dumneavoastră, în programul președinției spaniole, ați inclus lucrul acesta. Știu că Spania a fost întotdeauna interesată de acest subiect. Și tocmai de aceea, întrebarea mea este următoarea. Cât de repede se vor derula uh, lucrurilor? Vom reuși în următoarele șase luni să obținem un consens sau uh, doriți să impulsionați activitatea astfel încât ea să fie încheiată cândva în următoarea președinție? În orice caz, cu toții ne dorim ca lucrurile să fie rezolvate cât mai rapid. Vă mulțumim! Domnule ministru, felicitări pentru prezentarea dumneavoastră din dimineața aceasta în Comisia Libe și de după masa în Comisia actuală. Codificarea legislației europene este un obiectiv laudabil, însă exemplul pe care l-ați dat este unul pe care noi, ca legiuitori europeni, trebuie să îl avem în vedere în obiectivele noastre. Bineînțeles că trebuie să avem uniformitate, însă în același timp uitați faptul că această comisie în ultimul mandat a încercat să susțină o inițiativă. Acum aceasta trebuie să devină o inițiativă a Comisiei. Însă trebuie să avem în vedere toate eforturile necesare atunci când vrem să avem o legislație unif- unificată europeană. Există Există și problema succesiunii și a testamentelor. După cum spunea doamna Wallace, încercăm să ajungem la unificare, însă acest drum nu este întotdeauna unul clar. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, domnule ministru. Pentru mine reies câteva întrebări interesante în legătură cu dreptul contractual european în uh, dezbaterile noastre, în probleme de copyright. În momentul în care ne-am adresat unei biblioteci, ni s-a spus că nu doar Uh, aspectele legate de copyright sunt esențiale într-o perioadă, într-o eră digitală, ci toate prevederile contractuale, de pildă, între uh, artiști și societățile care administrează drepturile de autor. Există, din acest punct de vedere, dificultăți uriașe de a ajunge la uniformizare ar exista oare posibilitatea să facem un model de contract pentru prestațiile artistice transfrontaliere, astfel pentru a crea uh, un climat legal de securitate pentru toate artistele și toți artiștii? Ar merita oare să ne gândim la așa ceva pentru a stimula creația și promovarea creației uh, dincolo de graniță? Un alt punct pe care aș dori să îl uh, menționez în legătură cu dreptul familiei. Sigur că uh, este important ca cetățenele și cetățenii care se află în situații speciale um, să găsească rezolvări legale pentru problemele lor și um, o înțeleg pe colega Wallis că regretă acest opt-out al uh, propriei țări, pentru că în felul acesta am putea lansa motoul Never marry an Englishman, să nu te măriți uh, niciodată cu un englez. Ar trebui să găsim uh, uh modalități uniforme de rezolvare a problemelor, dar uh, știu și din experiență că britanicii sunt dificili. O problemă esențială este uh, și legată de uh, căsătoriile între parteneri de același sex. Cum uh, ați aborda această problemă? Pentru că probabil că va stârni controverse aprige. Trebuie să ne așteptăm la asta, dar trebuie să ne gândim și la drepturile acestor oameni. O altă întrebare Ați menționat-o de câteva ori pe doamna comisar Reding. Ea, la audiere, a spus că va supune uh, dosarele unui screening privind uh, drepturile civile ale cetățenilor din Uniunea Europeană. Ați sprijini acest punct de vedere? Pentru că în felul acesta am fi scutiți de multe atacuri uh, din partea opiniei publice, să spunem. Iar în final, ceva în legătură cu ceea ce a spus colegul Rapcai, uh, prima jumătate a anului este foarte importantă pentru Parlamentul European pentru că trebuie să fie transpuse în viață și toate noile prevederi ale tratatului de la Lisabona și mă bazez pe sprijinul dumneavoastră pentru că uh, Uh, la nivelul Consiliului, poate că mulți vor căuta să găsească portițe pentru a uh, stăvili o participare uh, deplină a Parlamentului la luarea deciziilor. Ajung și la întrebarea colegului Rapcai în legătură cu patentul european. Este o preocupare amplă în tratatul de la Lisabona uh, dispunem uh, de o nouă bază legală. Am putea oare să trecem la o uh, a doua lectură, pentru că temeiul legal s-a schimbat, ar fi o problemă de la, la care aș aștepta un răspuns din partea dumneavoastră. Oare Spania, prin institutul său privind patentele uh, ar putea să uh, se implice foarte productiv în uh, această problematică, cred că ar trebui, evident, să ne înscriem pe o cale cât se poate de corectă. Mulțumesc! Mulțumesc! <coughs> Signor Ministro, eh, mi aggiungo anch'io al coro di ringraziamenti. Domnule Ministru, dați-mi voie să mă alătur și eu celor care v-au mulțumit și v-au felicitat. Spațiul European al Libertății și Justiției este destul de greu de atins din cauza diferențelor între sistemele noastre juridice. Însă este un deziderat pentru că societatea europeană are nevoie de unificare. Dacă vrem să conlucrăm. Este vorba de o decizie importantă, pentru că trebuie ca toată lumea să dea dovadă de bunăvoință. Ceea ce ați spus mă face să mă gândesc că această stare de fapte nu va continua. după experiența mea ca membru al Consiliului Suprem al Magistraturii în Italia, prima dată când am avut o rețea europeană care făcea legătura între magistrați diferiți din diverse culturi și cu diverse mentalități. Acest lucru a fost extrem de important. Un spațiu european al justiției este esențial, fie că acest lucru se face prin legislație sau prin decret, pentru a unifica culturile, mentalitățile și atitudinile profesionale. Măsurile pe care le cerem sunt măsuri practice. Nu este suficient să vorbim despre formarea judiciară, pentru că acest lucru poate să continue la nesfârșit. Eu am anumită experiență în acest domeniu, am fost chiar formator și nu cred că uh, cursurile pentru uh, procurori sau pentru membrii uh, magistraturii. Adulții au nevoie de un cu totul alt tip de formare. Și dacă vrem să facem acest lucru, nu putem să privim lucrurile doar din punct de vedere al formării, uh, a face ceva centralizat în Bruxelles sau în alte capitale europene. Trebuie să regândim investirea, investițiile în profesionalism, de jos în sus. Trebuie să implicăm universitățile, avocații, magistrații și să ne bazăm pe capacitățile lor profesionale. Să încurajăm schimburile de opinii între magistrați, informații, informările reciproce și resursele adecvate. Vă întreb dacă intenționați să puneți în aplicare toate aceste lucruri. Ați spus uh, lucruri încurajatoare în legătură cu dreptul privat internațional. Aici cultura este din nou un factor foarte important, date fiind diferențele dintre noi. Un lucru discutat deseori în comisia noastră. Există rezistență și teamă. Și și aici avem nevoie de multă hotărâre pentru a pentru a lua un uh, exemplu simbolic, din dreptul roman. dreptul proprietății intelectuale. Acesta este un subiect care deseori este discutat în termeni ideologici și politici. dar are un aspect extrem de practic care este uitat în totalitate în dezbatere. Și acest lucru este în detrimentul atât al consumatorilor cât și al producătorilor. Dacă privim lucrurile din punct de vedere ideologic, nu, va, nu vom ajunge la niciun fel de rezultat, nici din privința brevetelor, nici a copyright-ului. Se prea poate să apară întârzieri, însă trebuie să facem ceva în practică în legătură cu legislația brevetelor sau altceva. Și avem nevoie de o dimensiune europeană, pentru că aceste probleme nu se pot rezolva la nivel național. După cum știm, legislația Comisiei și a Consiliului este esențială în acest domeniu, așa încât vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră, domnule ministru, și așteptăm ce veți face în următoarele luni. Iar acum, ultimul vorbitor și după aceea dăm din nou cuvântul domnului ministru. Vă mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc și domnului ministru pentru această intervenție atât de interesantă și pentru prezentarea programului președinției spaniole. Am putea spune că aceasta va fi o președinție istorică, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Primele luni se vor desfășura sub președinția spaniolă. Există mai multe probleme care sunt legate de acest lucru. Mass media spune că avem practic doi președinți ai Consiliului, domnul Van Rompuy și premierul Zapatero, care este și el un președinte al Consiliului timp de șase luni. Acestea sunt noutăți și precedente uh, și situații fără precedent. Eh, domnul prim-ministru Zapatero săptămâna trecută a vorbit de, despre un mecanism care ar trebui să incite statele să aplice dreptul comunitar. A evocat de asemenea un mecanism care să fie uh, disuasiv, care să pedepsească statele să sancționeze statele care nu reacționează rapid și care nu pun în vigoare legislația europeană. Și acum și acest mecanism de amenințare a pierderii sumelor datorate prin fondul, fondul european structural, fondurile structurale europene, Strategia de la Lisabona, care începe în 2000, uh, care trebuia să fie îndeplinită până în 2010, ne arată că uh, încă nu ne-am îndeplinit obiectivele. Nu suntem o economie uh, bazată pe cunoaștere, care ar fi baza juridică a unui nou mecanism. Mă alătur colegilor mei și voi vorbi despre proprietatea intelectuală. Pentru că Acum în Uniunea Europeană nu mai există frontiere, însă există o piață pe internet care are uh, granițe. Nu este vorba de o piață deschisă, nu este ca și piața comună uh, nu putem uh, nici accesa conținutul în mod egal, pentru că un conținut uh, care este permis într-un stat este interzis în altul. Aș dori să știu care este răspunsul dumneavoastră, ce puteți face în șase luni pentru a accelera acest proces spre un drept al proprietății intelectuale. Domnule ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră extrem de interesante. Voi încerca să le unific pentru că multe dintre întrebări s-au referit la probleme similare. Copii, dreptul de autor, brevete, succesiune și așa mai departe. Voi încerca să le unific și îmi cer scuze dacă voi uita un element sau altul. Voi reveni uh, la acestea mai târziu de, mm. pentru a începe cu uh, epoca digitală și problemele juridice în Uniunea Europeană. Uniunea trebuie să fie mult mai rapidă în reglementarea noilor tehn- tehnologii pentru că probabil răspunsul național este nepotrivit în acest context. Această atribuție este una complexă pentru că în domeniul competi- competiției trebuie, concurenței trebuie să uh, folosim atribuțiile atât ale Consiliului cât și ale Parlamentului și să ajungem la rezultate flexibile. Aspecte foarte importante și flexibile în natură. În legătură cu dreptul de autor, problemele cu care ne confruntăm se leagă de saltul pe care îl, îl reprezintă mediul digital pentru artiști, cum reglementăm uh, media acum. Uh, internetul permite descărcarea materialelor protejate de regulile pentru proprietatea intelectuală. Europa trebuie să își apere artiștii, pentru că dacă nu o face, se confruntă cu o problemă majoră. De aceea trebuie să stabilim formuli, formule care să funcționeze. Și acest lucru încercăm să-l facem în Consiliu cu ceilalți miniștri care au și alte atribuții în Consiliu. în ceea ce privește succesiunea și testamentele, precum și eforturile noastre de unificare a legii. Înțeleg uh, preocupările dumneavoastră. Nu trebuie să uh, ne facem iluzii în legătură cu complexitatea acestei probleme. Există instituții care sunt unele anterioare dreptului roman, instituții care au rădăcini adânci în cultura noastră, nu doar cea juridică, ci în cultură, în cultura popoarelor care conlocuiesc în Europa. Însă, fără îndoială, putem să progresăm și președinția spaniolă în Consiliul de Justiție va încerca să se asigure că acele state care au poziții diferite sau opt out vor, ni se vor alătura. Ca reprezentant al președinției eu sunt neutru, însă am început să am discuții cu unii din colegii mei din Consiliu pentru a debloca câteva dintre punctele nevralgice. Una dintre dificultățile principale cu care ne confruntăm în cazul succesiunii și al uh, pachetului Roma 3 este uh, să stabilim o bază care să modifice legislația primară. Însă este posibil să găsim puncte comune și acest lucru ne va ajuta să îi susținem pe cetățeni. încercăm să ne gândim ce legislație se va aplica în domeniul rezolvării disputelor. Nu încercăm să uniformizăm toate, toate instituțiile, pentru că acestea diferă chiar și în interiorul unui stat membru. Există un drept civil diferit în funcție de regiunea din Spania de unde vii și uh, pe baza cutumelor care se aplică. Acest lucru este valid pentru succesiune, dar și în alte aspecte ale dreptului civil. Cred însă că în munca noastră putem să fim optimiști și sunt sigur că pot fi susținuți de această comisie în găsirea unor soluții comune. Pentru a lua exemplul succesiunii, regula pentru rezolvarea disputelor și chestiunea rezidenței. Aici știu că este vorba de o controversă majoră. Cum stabilim ce înseamnă rezidență obișnuită? Însă este posibil să ajungem la un acord în legătură cu definiția reședinței obișnuite atunci când acest aspect se aplică succesiunii, fără a contamina acest termen cu alte conotații care pot să aibă impact asupra impozitelor sau alte proceduri administrative. Sunt sigur că există state, cum ar fi Regatul Unit, care și-au menținut o abordare mai precaută, ni se vor alătura. altă problemă cheie pe care ați menționat-o a fost brevetul european, o problemă extrem de interesantă și critică pentru această comisie, dar și acum în timpul unei crize economice, pentru că trebuie să apărăm piața europeană. După cum știți, serviciile pieței interne ale Comisiei lucrează pe acest subiect Ceea ce contează pentru noi în Consiliul Juridic este controlul jurisdicției și modelul de justiție care va fi folosit pentru acest brevet. Avem un aviz din partea curții în acest sens, însă acest sistem de justiție pentru brevetul european trebuie să garanteze toate drepturile de aici, uh, drepturile întreprinderilor, al investitorilor, procesul de analiză în fiecare caz. De asemenea, trebuie ca fiecare decizie să fie imparțială din nou, avem nevoie de o conlucrare cu Comisia dumneavoastră și Consiliul Afaceri Juridice va monitoriza de aproape progresul în, în acest domeniu. În ceea ce privește buna credință, aici tradițiile sunt diferite și, bineînțeles, interesele sunt diferite. Însă apare o diferență datorată culturii digitale. Mă gândesc, de exemplu, la semnăturile electronice care trec într-o lume digitală, o activitate de zi cu zi. atunci când examinăm documente private, putem face foarte mult în Uniunea Europeană pentru a ne asigura că în privința recunoașterii semnăturilor electronice vom avea un anumit standard al documentelor care nu vor mai trebui să fie verificate suplimentar. Va fi un standard care ne va permite să ne apropiem de spațiul comun al justiției pe care îl cer cetățenii. De asemenea, domeniul separării și divorțului și dificultățile care pot decurge din faptul că se aplică diverse regimuri de legislație în funcție de gen. Bineînțeles că există și alte preocupări care în cele din urmă persistă datorită interpretării diferite a conceptului de căsătorie în statele membre. Însă ceea ce am făcut până acum se referă explicit la faptul că clauzele de politici publice nu vor permite discriminarea în funcție de gen. Președinția spaniolă se va asigura că acest lucru va persista. Uh, trebuie să arătăm clar că discriminarea este inacceptabilă dar și cei care aplică legea trebuie să folosească prevederile legislației publice în sens corespunzător. Unos miembros de esta comisión y que también compart... Revin la ceea ce a fost semnalat de o serie întreagă de eurodeputați și împărtășesc preocuparea lor în legătură cu ceea ce se modifică prin intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Președinția spaniolă, de la bun început, a pus accent pe faptul că ne aflăm acum într-o fază cu adevărat istorică. Noua președinție se bazează pe temeiul legal a unui nou tratat și trebuie să progresăm cât mai repede posibil pentru punerea în aplicare a tot ceea ce tratatul de la Lisabona prevede și care sugerează metodele de lucru și modificări în metodologia de lucru Uh, și uh, în, inclusiv în ce privește posibilitatea Parlamentului de a se implica prin codecizie, de asemenea, de punere în aplicare a planului programului de la Stockholm. Este vorba de două elemente cheie pentru comisia dumneavoastră. Avem un program până în 2014, care este programul de la Stockholm, și cât de curând vom avea și o propunere din partea Comisiei în ce privește planul de acțiune se deschide un șantier de lucru cât se poate de interesant și va trebui um, cu toții să realizăm că toate acestea trebuie să se realizeze cu Parlamentul și cu susținerea um, Parlamentului. Ceea ce este necesar în sistemul nostru parlamentar. Noi suntem uh, încântați de consecințele, de implicațiile de tratatului de la Lisabona. Vom respecta noile dumneavoastră competențe și, evident, președinția spaniolă se angajează să coopereze cu dumneavoastră, să fie transparent în acțiunile sale, să transfere informații către Parlament în baza tratatului. O altă problemă, chestiunea ex equator. M-am referit deja pe scurt la aceste aspecte. Ideea noastră ar fi să suprimăm acest instrument, pentru că el era specific unei alte epoci. Acum noi ne aflăm într-o era electronică care ar putea să constituie un instrument excepțional de comunicare uh, digitală. Eu cred că trebuie să ne gândim la tipul de instrumente cu care ne vom dota, pentru că suprimând execuator, trebuie să creăm totuși certitudinea la nivelul cetățenilor noștri că siguranța persoanelor este garantată. Evident, depindem de activitatea Comisiei în legătură cu o serie întreagă de puncte care sunt în suspensie. Noi vorbim acum de responsabilitatea unei troici prezidențiale. Am pus pe picioare împreună cu colegii din Belgia și din Ungaria um, pașii pe care dorim să-i realizăm în cadrul troicii. Suntem conștienți, pe de altă parte, de dificultățile tehnice uh, de, uh, care însoțesc o serie întreagă de dosare aflate în lucru dar noi am putea împreună să progresăm și să uh, profităm de ceea ce tratatul de la Lisabona și programul de la Stockholm ne oferă. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru transparența expunerii dumneavoastră. Cred că este începutul unui dialog rodnic care se va întinde pe o perioadă de șase luni. Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră. Ați avut dreptate spunând că ne aflăm acum într-o etapă istorică pentru că tratatul de la Lisabona deschide noi perspective și cu siguranță că va avea efecte și în activitatea dumneavoastră ca ministru de justiție. Tot ceea ce vom conveni împreună uh, va crea perspective pentru o uh, activitate viitoare și a președințiilor care uh, vor prelua conducerea din mâinile dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult! Muchas Mulțumesc. Thank you very much. It's very kind. Doamnelor și domnilor, dacă permiteți, aș propune să continuăm pentru că deja uh, am depășit puțin termenul pe care ni l-am propus pentru această prezentare. E adevărat că am și început cu o mică întârziere întâlnirea noastră. Trec la punctul următor. Este vorba despre uh, mini-audierea prevăzută. Era vorba despre uh, fondurile alternative de investiții și o propunere din partea Comisiei Europene. Noi ne-am alcătuit uh, câteva uh, o mică ordine de zi. Vom audia doi experți, după aceea va urma o rundă de dezbatere și după aceea raportarea noastră, doamna Regner, va trage câteva concluzii pe care le va prelua și în proiectul de raport aș dori să atrag atenția tuturor colegelor și colegilor că acum operăm cu o procedură specială conform articolului 50 al uh, regulamentului și avem de la bun început un acord între Comisia de Fond, care este Comisia Economică, și uh, Comisia noastră am stabilit o serie întreagă de competențe pentru uh, articole și paragrafe aliniate în care trebuie să ne decidem. Comisia juridică va uh, uh, ține seama de aspectele legate de dreptul social și ei se vor ocupa de aspectele legate de uh, piețele financiare. Deci, să ne continuăm ordinea de zi. Și îl salut acum pe domnul Anthony Byrne de la Deutsche Bank, uh, Global Cohead Prime Brokerage și uh, domnul Sony Kapoor este Managing Director de la Redefine. Uh, este un grup de intelectuali care se ocupă de probleme de dezvoltare, finanțe și mediu înconjurător. Dar să întâi cuvântul domnului Byrne, care să se refere la problemele atinse de această propunere de directivă. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Suntem încântați de faptul că ne putem, uh, că putem parte, lua parte la această ședință. V-am furnizat uh, prezentarea mea în scris faptul că provin de la Deutsche Bank, mi se pare că e import, mă face mă obligă practic să spun câteva cuvânt, cuvinte despre Deutsche Bank. Deutsche Bank este o bancă de investiții care reprezintă în momentul de față un lider global. Angajăm 80.000 de oameni în întreaga lume, este cel mai, cea mai mare bancă din Europa. De asemenea, uh, reprezintă 90% din, uh, bănci, din piețele de investiții din întreaga uh, lume. Um, sunt uh, senior manager la European Prime Brokerage Division al Deutsche Bank și ce înseamnă lucrurile acestea? Practic ne, ocup- ne ocupăm de prime brokerage, care este un uh, termen general descri- care descrie o serie de servicii uh, financiare, precum custodie, uh, custodia activelor, uh, raportări către clienți, etc. De asemenea, avem un uh, punem accent pe partea comercială, ne asigurăm că uh, clientul își primește banii înapoi, iar banii uh, săi sunt bine gestionați. În, pe parcursul uh, crizei financiare, pierderile au fost mici pentru prime brokerage și am reușit să implementăm o serie de sisteme de control foarte bune. Din partea AIME, AIMA, Dați-mi voie să vă ofer câteva uh, informații. Hedge fundurile din Europa uh, dețin uh, active în valoare de 250 de, milio- de miliarde de euro, angajează 50 de milioane de, de 50 de mii de oameni în întreaga Europa și de asemenea um, impozitele vărsate de aceste instituții fac 4 miliarde de euro anual. Uh, Instituțiile ne-au uh, arătat că sunt foarte încântate de modul în care hedge fundurile au uh, uh, reușit să gestioneze situația de criză și, de asemenea, vor investi mai mult în viitor. De asemenea, Deutsche Bank sprijină regulamentele cât se poate declare și se implică în procesul de consultare. De asemenea, Deutsche Bank și industria hedge fund respectă toate regulamentele instituite la, nivel, la diferite niveluri internațional sau național. Există o serie de directive foarte bune care se referă la uh, înregistrarea managerilor fondurilor uh, de acest gen, uh, care se referă de asemenea la oferirea datelor relevante autorităților de reglementare, transparență și de asemenea care se referă la pașaportul european. AIMF OMD-urile au drept uh, obiectiv reducerea riscului sistemic, protejarea investitorilor și, de asemenea, uh, crearea de noi reglementări europene. În, uh, la 30 aprilie 2009 am spus că există o serie de domenii ale directivei care practic ar scădea riscul contribuabililor europeni și, de asemenea, ar spori șansele investitorilor investitorilor europeni. În acest sens există un consens la nivelul industriei. După părerea noastră, acest, uh, aceste directive europene ar trebui să fie create în urma unei uh, consultări cu toate agențiile implicate în domeniu. În ceea ce privește perspectivele cu privire la obiectivele directivei AIM, AIFMD, în uh, raportul La Rosie și în uh, raportul Turner ni s-a spus uh, clar că hedge fundurile nu au cauzat criza și nici nu au jucat un rol important în ea. De aceea, participarea acestor investitori, acestor bănci, trebuie să fie constantă în cadrul creierii tuturor reglementărilor menite a proteja investitorii. Și lucrul acesta s-a întâmplat deja. La 10 noiembrie 2009 s-a stabilit că Investițiile alternative reprezintă o parte mare a portofoliului de investiții și aduc mare valoare uh, fondurilor de pensii, un fapt uh, care a fost adus la cunoștința Parlamentului European. E clar că aspectele propuse ale directivei ar putea, fi, ar putea dăuna investitorilor și intereselor uh, lor. Care vor fi punctele pe care mă voi concentra astăzi? Mă voi concentra asupra uh, celor care, uh, asupra deponenților, asupra leverage-ului și asupra nivelului de informații transmise, după cum domnul președinte a spus deja. În ceea ce privește depozitarii, uh, Jurii a fost de acord cu Econ în momentul în care s-a stabilit că una dintre competențele sale exclusive este operarea și mecanismele legate de responsabilitatea depozitarilor. Înainte să mă refer la prevederile cu privire la depozitari, trebuie să mă refer la modul în care depozitarii își primesc fondurile înapoi astăzi. Fondul hedge fund, fondurile hedge fund timp de lung, de mulți ani, au reușit să se să își creeze un model de operare încununat de succes, respectând legislațiile în, în vigoare. Prime brokerii sunt custodii, practic, activelor fondurilor. Toți cei care oferă servicii au relații contractuale cu fondurile și sunt responsabili pentru performanța uh, în cadrul activităților. În plus, există anumiți uh, prestatori de servicii care, bineînțeles, sunt, uh, au rolul de a superviza modul în care uh, administratorii administrează fondul. Important este faptul că modelul din momentul de față permite flexibilitate într-un, uh, în așa fel încât cele mai bune servicii să fie oferite clienților. Diversificarea riscurilor uh, de finanțare și riscurilor care vizează custodia au Uh, crescut în intensitate de la uh, colapsul băncii Lehman. O orice mișcare care ar duce la scăderea gradului de diversificare, concentrând astfel uh, riscul, ar fi dăunătoare. Modelul curent este unul eficient din punct de vedere al, al cristul, crizei și al costurilor și, de asemenea, robust. Uh, propus, propunerile incluse în uh, propunerea AIFMD sunt uh, însă structural diferite de modelul pe care tocmai l-am, uh, l-am descris. Directiva încerchea, încearcă să aplice toate noile reglementări unei industrii care este uh, diferită de cea care este luată în considerare în, uh, în uh, directiva UCITS este uh, foarte probabil ca aceste prevederi noi să ducă la o creștere a costurilor care trebuie să fie acoperite de fonduri și, de asemenea, a costurilor care trebuie să fie acoperite de către investitori. Și acum să trecem la niște detalii mult mai clare cu privire la directiva pro, uh, propusă. În uh, termeni non-juridici, directiva propusă ar uh, face din depozitar responsabil pentru toate uh, pierderile suferite ca urmare a imposibilității uh, um, administratorilor fondurilor alternative de a gestiona bine situația, lucru care nu este corect. Este clar nerezonabil, ne, uh, incorrect și aduce un prejudiciu clar intereselor uh, depozitorilor. Uh, Uh, ca urmare a acestor noi uh, prevederi, fondurile trebuie să prevadă costuri foarte mari care trebuie să fie acoperite de investitori. De asemenea, în cazul în care obligațiile administratorilor nu sunt întrunite, aceștia trebuie să fie trași la răspundere. Această piață este una foarte competitivă și, bineînțeles, trebuie să se orienteze în funcție de cererea și oferta existentă pe piață. Uh, Uh, propunerile din această directivă aplică un standard mult mai strict. După cum am spus, uh, suntem îngrijorați de aplicarea unui standard atât de strict privind responsabilitatea și, uh, după părerea noastră, acest standard mult mai strict ar duce, l-ar transforma în, pe depozitar într-o persoană predispusă riscului pe care nu îl poate controla și consecințele acestui fapt sunt foarte serioase. Uh, sectorul hedge fund este unul global, se ocupă de investiții, uh, este vorba de motive operaționale și legislative care trebuie să fie respectate, însă în același timp trebuie să fie relativ flexibile pentru că uh, reguli stricte duc la scăderea numărului de investitori, la uh, retragerea lor de pe piață, la colapsul pieței respectiv. Standardul de responsabilitate adoptat de către industrie și uh, cadrul în care acest serviciu operează a evoluat de-a lungul timpului pentru a oferi cât mai multă protecție investitorilor, iar acest standard de protecție nu este unul nesatisfăcător, după părerea noastră. Bineînțeles, există nevoia de a oferi mai multă claritate responsabilităților diferiților uh, prestatori de servicii. Dar uh, aceste noi reguli nu ar trebui să genereze noi costuri. Poate că Uh, nu are nicio importantă, importanță faptul că prime brokerii sunt înregistrați și sunt reglementați. Activitatea lor este re- reglementată. Spre exemplu, uh, de- departamentul de prime brokerage al uh, Deutsche Bank este supervizat de BaFin, de F SA și sex, spre exemplu. Să trecem acum la restricțiile în ceea ce privește în ceea ce privește rata de îndatorare a capitalului și riscul. Rata de îndatorare a capitalului nu este egal cu riscul. Impactul acestei rate de îndatorare este afectată în special de activele care, de fapt, sunt îndatorate. Mai mult, activitatea de hedge funding, funding reduce riscul și, uh, de multe ori, duce la creșterea ratei de îndatorare a capitalului. Suntem uh, în îngrijorați de faptul că aceste prevederi cu privire la rata de îndatorare a capitalului nu, pot, nu vor face nimic altceva decât să reducă numărul de opțiuni ale uh, clienților ținând cont de, majoritate, de numărul mare de industrii din adevărata, din afara Uniunii Europene, toate uh, impactul acestor prevederi pentru generarea unei stabilități a pieței cu siguranță va fi limitat nu avem decât uh, dorința de a nu uh, munci în detrimentul uh, investitorilor uh, noștri. E, există o serie de uh, organisme precum AIMA și uh, HFSP care uh, doresc și încurajează, de fapt, uh, furnizarea de informații cu privirea riscului și asta în momentul de față. Dorim ca uh, Uniunea Europeană să continue a discuta cu partenerii din, Uniuni, din întreaga lume, în special cu Statele Unite, asta pentru a crea un cadru de reglementare și supervizare cât se poate de uh, coerent. Închei uh, punând accentul pe două puncte care nu sunt specifice acestei comisii. În primul rând, criteriile de marketing și de echivalență. Investitorii din, Uniunea Euro- din Uniunea Europeană, care deservesc în special fondurile de pensie și astfel pensionarii din Uniunea Europeană, vor, nu vor mai avea acces la ce mai buni administratori din uh, lume și în ceea ce privește delegațiile, restricțiile, ar reduce oportunitățile de investiție și de asemenea ar uh, reduce accesul la expertiza locală. Uh, acesta fiind spus, îmi închei uh, intervenția și vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Sonny Capor. Uh, Uh, there have been three key developments which au existat trei evoluții cheie în această discuție. Una se referea la aceste fonduri alternative care uh, acum se uh, transformă într-o forță. Și dacă ne gândim la uh, aspectele legate de uh, efecte, uh, există uh, anumite prejudicieri. După aceea ne gândim la ceea ce înseamnă criza financiară în viața noastră. Există o serie întreagă de alți actori financiari, iar uh, acești manageri ai fondurilor alternative de investiții au uh, contribuit, de fapt, la adâncirea crizei. Criza reflectă importanța uh, uh, piețelor și inclusiv uh, a existenței pieței unice, care a rezistat mai bine uh, la șoc decât uh, dacă ar fi fost mici piețe individuale aș vrea să mă refer la semnificația și importanța creștere a acestei industrii și la necesitatea de a găsi o reglementare unitară. Fondurile de hedging reprezintă 50% din volumul de schimburi comerciale. Între ianuarie și martie 2007, toate uh, tranzacțiile private au uh, adus mai mulți bani decât cele publice. Din acest punct de vedere, uh, trebuie să constatăm că nu au existat posibilități pe picior de egalitate pentru tipurile de fond, dar mai ales fondurile mici au avut efecte masive pe piață și trebuie să spun încă o dată trebuie să uh, avem o perspectivă istorică. Lehman Brothers a ajuns la faliment, asta a produs practic uh, criza, dar uh, riscul exista în sistem, pentru că toate compensările care decurgeau din fondurile de hedging au dus la această situație odată ce criza a izbucnit, s-a ajuns la concluzia că nu există responsabilități neapărat la nivelul uh, fondurilor de investiții. Uh, această industrie privată uh, a demonstrat însă cât de mari au fost riscurile sociale ale implicațiilor situațiilor falimentare. A fost martorii unei uh, creșteri masive a șomajului și unor uh, supra-solicitări ale sistemului social. De aceea este nevoie să reglementăm toate aceste aspecte. Trebuie să existe o protecție a investitorilor. Am uh, văzut crizele care au uh, izbucnit în diversele uh, sisteme financiare și am constatat că protecția pentru investitori era mult prea slabă, prea ineficientă. Și de mult, chiar dacă investitorul nu este afectat direct, chiar dacă nu ai fost investitorul unui fond de hedging, atâta timp cât uh, aceste fonduri ajung la uh, bursă, uh, reacțiile și implicațiile pot să ducă la pierderi și pentru tine ca investitor. Un alt aspect ține de riscurile sistemice. Nu este vorba de o, o instituție individuală, de o întreagă rețea de instituții care operează cu ă, strategii similare, cu grupuri de fonduri de hedging care pot să creeze riscuri sistemice. Și un alt aspect care este de asemenea foarte important Uh, sunt problemele legate de creșterea ratei șomajului și a riscului social. Dacă ai uh, firme private uh, care operează, este posibil ca uh, mici sectoare să fie protejate, dar povara cea mare este totuși suportată de către uh, cei mici care suportă taxele foarte ridicate. Există câteva probleme critice și poate că uh, în dezbaterea care urmează vom putea să mai intrăm în amănunte. Problema protecției investitorului pare să fie în centrul atenției acestei directive. Trebuie să uh, vedem cum abordăm această problematică. Dacă uh, vedem modul în care au evoluat fondurile de Uh, hedging, um, putem să tragem concluzia că pot să existe uh, pericole viitoare pentru uh, persoane care au făcut investițiile. Trebuie ca investitorii să fie bine informați și um, să fie în cunoștință de cauză în momentul în care fac investiția. Deci uh, trebuie, într-un fel, uh, disipată informația și cei care au obligația de a reglementa această piață trebuie să aibă acces la toate informațiile necesare. Noi, uh, de asemenea, nu putem avea o imagine de ansamblu asupra tuturor investitorilor europeni. În Statele Unite, domeniul de aplicabilitate a legislației este mult mai clar definit fie că este vorba de dimensiunile unei investiții, de numărul investitorilor, de sumele care au fost investite, deci sunt din acest punct de vedere formulate foarte clar niște praguri. Acest dar nu este cazul în ce privește fondurile europene. Trebuie din acest punct de vedere să reglementăm lucrurile mai bine. Putem de asemenea să avem uh, investitori din zona Golfului, din zona Chinei, care investesc fie în Statele Unite, fie investesc în uh, Europa și ei pot să creeze o instabilitate pe piețele uh, europene, inclusiv în ce privește fondurile de pensii și alte tipuri de fonduri. Din acest punct de vedere trebuie să ne gândim la riscurile sistemice și la monitorizarea acestui sistem. Este o mare necesitate să avem definiții mai precise și inclusiv ale domeniului de aplicare a acestei directive. După aceea există și risc, există aspectele legate de riscurile sociale, iar aici directiva ignoră uh, practic subiectul uh, private equities. Da, uh, din punct de vedere tehnic, lucrurile nu sunt bine reglementate din punct de vedere al fondurilor. Iar aceste fonduri de uh, uh, high leverage și private equity uh, trebuie să fie uh, mai clar definite. Este vorba despre capitalul privat, care este principala sursă de profit, dar care trebuie de asemenea să fie în sfera de aplicare a directivei. Mai există alte subiecte în legătură cu uh, depozitarii și eu cred că evaluarea independentă este esențială. Dacă uh, ea ar fi existat, dacă am fi dispus de instrumente complexe de evaluare, probabil că am fi reușit să preîntâmpinăm criza. Deci, ă, evaluarea trebuie să fie cât mai independentă posibilă. Iar această funcție de depozitare trebuie să fie ă, din nou atent analizată. În Statele Unite este vorba despre bunuri publice, despre funcții publice și cred că și noi în directivă trebuie să facem o mai bună distincție între uh, toate uh, titlurile uh, și uh, cei care uh, le au în custodie. Trebuie să ne gândim care este obiectivul activității de control și cum se uh, desfășoară și remunerația. Pentru că dacă ești un bun dentist, poți să câștigi o mie de euro pe oră, dar nu poți lucra mai mult de uh, 18 ore pe zi, deci nu poți să câștigi mai mult de 18 uh, mii într-o zi. Dacă ești un bun scriitor, poți câștiga o sumă mult mai mare prin uh, succesul uh, cărților tale. E bine, uh, compet Justiția în sectorul bancar este uh, stimulativă pentru creșterea veniturilor. Noi trebuie să structurăm însă altfel lucrurile, pentru că profitul cu același efort din partea mea Uh, poate să se multiplice de 10 ori în anumite situații. Uh, ei bine, acțiunea mea trebuie să impună costuri pentru investitori și pentru contribuabil și acest trebuie să fie eh, până la urmă argumentul remunerației. Acesta trebuie să fie și contextul directivei. Un ultim punct pe care doresc să-l introduc în discuție este subiectul transparenței iar în această industrie este un element deosebit de critic, pentru că, de fapt, în sectorul bancar se lucrează mult cu formule uh, foarte confidențiale și uh, uh, în perspectiva riscurilor sistemice, trebuie să știm de fapt cât de interconectați sunt actorii financiari, cât de mare este expunerea capitalului pe piață și uh, cei care reglementează lucrurile trebuie să cunoască foarte bine fiecare poziție în parte um, a uh, fondurilor de hedging, pentru că în felul acesta putem monitoriza mai bine riscurile sistemice. Altfel nu va fi posibil, pentru că dacă dorim să controlăm riscurile sistemice, trebuie să dispunem de puteri suplimentare pentru a putea uh, limita uh, pierderea de uh, capital. Altfel, toată ideea uh, legată de uh, un control în acest domeniu, lucrurile nu vor putea să funcționeze uh, bine. Deci reglementare, observare, uh, strictețe în domeniul supervizării trebuie să uh, se bazeze pe un efort colectiv în sectorul financiar. Mulțumesc foarte mult. Am mai avea cam 13 minute la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, domnule Bodu. Da, mulțumesc. Um, referitor la cele spuse de domnul, domnul Capur. Am uh, citit uh, de curând uh, mesajul domnului președinte Obama și n-am văzut acolo ceva legat de hedge funduri, de private equity sau de fonduri suverane, să nu se aruncă niciun fel de vin asupra lor și nu văd de ce noi am face altfel. Asta este una. Ehm, aș vrea să spun foarte clar că pentru cei care nu știu că între hedge fund-uri și private equity-uri pe de-o parte și fonduri mutuale și fonduri de pensii pe de cealaltă parte este o diferență fundamentală. De aici rezultă și o protecție diferită a investitorilor, pentru că investitorii sunt diferiți. În primul caz vorbim de investitori instituționali, investitori conștienți, bogați și în al doilea rând vorbim de investitori de retail, care nu au cunoștințe necesare și aceștia trebuie să protejați. Uh, a spus domnul Capur că hedge fundurile, chiar dacă nu, nu au astfel de investitori de retail, prin faptul că unele dintre ele sunt listate la bursă și automat toți cumpărăm la bursă, dacă aceste acțiuni scad pe bursă, atunci toți pierdem. Păi așa eu pot să investesc pe fabrica de nasturi și atunci dacă fabrica de nasturi pierde la bursă și eu trebuie, să trebuie să fiu protejat. Uh, Singurul lucru care sunt de acord în această directivă, în acest punct de directivă, cred că este leverage-ul, care într-adevăr trebuie reglementat strict pentru că aduce, are un potențial foarte mare de, de risc sistemic, deoarece banii cu care se fac acest leverage sunt bani împrumutați, în general provin de la bănci și când vorbim de bănci, într-adevăr trebuie să fim foarte atenți cu reglementările pentru că aici vorbim de o protecție necesară. Mulțumesc! Dankeschön. Mulțumesc. Cine dorește să mai intervine? Äh, Mulțumesc. A fost uh, prezentări interesante. Aș uh, lega intervenția mea de ceea ce a spus domnul Bodu. Fondurile de pensii și protecția investitorilor. M-ar interesa uh, primul nostru oaspete ce, ce poziție are în legătură cu aceste probleme specifice legate de fondurile de pensii, pentru că structura este cu totul alta, așteptările legate de transparență, de informare în legătură cu riscurile uh, sunt uh, altele. Și o a doua întrebare în legătură cu uh, administrarea uh, depozitelor Dacă ne uităm la propunerea Comisiei, um, m-ar interesa uh, să știu din punctul dumneavoastră de vedere ce um, soluții vedeți domnul Kamal și uh, după aceea dau cuvântul experților. Thank you very much, Mr. Chairman. I just wanted whether... Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb dacă vreau să, dacă pot să pun câteva întrebări ambilor vorbitori prima întrebare. Dacă putem clarifica cadrul Madoff, dacă el era administrator de hedge fund și dacă nu era hedge fund, atunci ce structură era? Pentru că Madoff, Madoff este dat ca exemplu de hedge fund. Dar eu înțeleg că nu a fost vorba de un hedge fund. Aș dori opinia vorbitorilor noștri în acest sens. Și dacă nu era un hedge fund, atunci de ce este dat ca exemplu? În al doilea rând, uh, există și argumentul în legătură cu capitalul privat și costurile sociale, pentru că există opinii diferite aici. Și de aceea am dezbătut acest, uh, această problemă, pentru că o companie de capital privat a preluat uh, compania Telecom Danemarca. Însă uităm și celălalt aspect de companiile falimentare care au fost repuse pe picioare. Mă gândesc la mai multe companii din Regatul Unit, uh, companii falimentare și unde lucrătorii erau îngrijorați în legătură cu viitorul și a venit o firmă de capital privat și a cumpărat această firmă și a creat locuri de muncă. Există două părți ale foii în această dezbatere. Un alt, o altă problemă este leverage-ul. cu cât este îndatorat în medie un hedge fund mediu. Eu înțeleg că, este îndatorat, că băncile sunt îndatorate mai mult decât hedge fundurile. Și băncile nu au un profil de risc spre deosebire de hedge funduri. Și cum, cine poate să oprească fondurile de pensii europene să investească în fonduri din afara Uniunii Europene? Ich darf das vielleicht noch um eine Frage zum Fall Madoff ergänzen. Uh, vreau să completez uh, întrebarea legată de Medov. Medov nu este oare cel mai uh, bun rezultat al crizei? Pentru că dacă n-ar fi apărut criza, atunci acest sistem s-ar fi propagat pe ani și ani de zile de acum înainte. Doar pentru că investitorii au atras atenția, tot cazul Medov a devenit public. Uh, oare să nu fie cazul Medov uh, un uh, exemplu al faptului că controlul în SUA nu funcționează chiar atât de bine? Urmează domnul Byrne. Să încep cu Madoff, pentru că această temă a fost pusă în discuție de câteva ori. Publicul consideră că Madoff nu a fost un hedge fund. fund era o fraudă în mod uh, clar. Dacă mă uit la ceea ce au spus investitorii din întreaga lume cu privire la lecțiile învățate de pe uh, urma acestui caz, uh, observ că investitorii promovau o, un control și un, o verificare independentă a uh, activelor investitorii au susținut că trebuie să existe un, pro, un audit în adevăratul sens al, al cuvântului demarat de o companie specializată în acest domeniu și, de asemenea, investitorii susțineau că cei care investesc în aceste fonduri trebuie să fie foarte atenți, să solicite o serie de date și, de asemenea, să verifice aceste date. Legată de comentariile domnului președinte, nu cred că are ceva de-a face cu, cu asta. Da, e drept că datorită tuturor celor întâmplate, cazul Madoff a apărut în atenția publicului, însă cam, cam atât. În ceea ce privește investițiile fondurilor de pensii și transparența cred că în domeniul acesta se dorește o transparență mai mare pentru investitorii în uh, fondurile de pensii. Multe dintre companiile din uh, Statele Unite ale Americii uh, demarează o serie de verificări și, de asemenea, există analize care arată comportamentul investitorilor. Însă, e clar că managerii, administratorii care sunt uh, darnici cu informațiile legate de fondul pe care le administrează sunt uh, mult mai bine văzuți și, prin urmare, uh, fondurile lor se descurcă mai bine. Legat de întrebarea privind leverage-ul, o întrebare pusă de domnul Kamal. Dacă mă uit la ce s-a întâmplat în ultimii șapte ani, dacă mă uit la ce s-a întâmplat cu toate fondurile de equity, am văzut că au, uh, acestea au crescut. Hedge fondurile au crescut doar cu 18%, mult mai puțin decât uh, primele fonduri. Ce ne spune asta? Ne spune că managerii respectivi gestionează activele astfel încât fondurile pentru pensii să fie mult mai robuste decât uh, în alte cazuri de, de fonduri. Acestea au fost comentariile mele. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnul Capur. Going back to... Vă mulțumesc pentru a ne întoarce la hedge fundurile care nu au dus la crize, după cum a spus președintele Obama. Voi repeta ceea ce am spus și anume că uh, această criză a fost declanș, nu a fost declanșată de hedge funduri, dar prin rolul lor de pe piață în care au fost forțate datorită modelelor pe care le urmează, uh, dezavantajele, datorită dezavantajelor menționate de colegul meu, au contribuit la viteza crizei, la uh, căderea prețurilor și au accelerat foarte mult uh, domeniul, întinderea și dimensiunea crizei. În legătură cu capitalul privat există două sisteme. Unul cu îndatorare scăzută și unul cu îndatorare uh, înaltă. Însă ambele uh, sus, sunt supuse acelorași șocuri. Uh, sistemul cu îndatorare mai mare este mai aproape de marginea prăpației. Dacă ne uităm la sistemul de obligațiuni în care băncile împrumutau tuturor fără a avea un contract care era o convenție de protecție a creditorilor, un motiv din care nu am văzut o uh, uh, răspândire mai mare a acestor companii de capital privat care cumpără companii falimentare este din cauza acelor, acestor obligațiuni. Există un sistem în care îndatorarea era mai controlată și un altul în care aceasta era mai riscantă. Astfel s-a contribuit mai mult la risc, gradul de risc al sistemului în legătură cu problema lui Madoff și a hedge fundurilor. Sunt de acord cu colegul meu de aici. S-au revelat două probleme majore. Mecanismele care existau pentru a verifica tranzacțiile uh, și uh, controlele laxe în fondurile de investiții. Mulți au luat uh, foarte mulți bani de la investitori și toată lumea presupunea că uh, aceste fonduri erau luate uh, cu bună credință, însă aceste fonduri mergeau direct la Madoff. Aceste verificări însă trebuie să fie, facă parte din noul pachet în legătură cu Uh, capitalul privat și valoarea. Uh, citesc dintr-un raport Moody din 2007, unde se spune că nu este niciun motiv pentru a se presupune că uh, veniturile mai mari ale unei firme de capital privat pot să fie rezultatul unei, unui, unei gestiuni mai bune. 80-90% din, capitalul, capital, din veniturile de capital privat pot fi ex, explicate de aceste trei efecte. Dacă privim portofoliul capitalului privat, acesta nu aduce venituri extrem de pozitive sectorul generează venituri pozitive pentru că, în comparație cu fondurile mutuale și alte fonduri restrictive, are, există un portofoliu mai mare de strategii pe care, le pot, care pot fi utilizate. Se poate folosi îndatorarea, hedge fundurile pot face vânzare pe descoperit, ceea ce nu pot face celelalte fonduri. Există mai multe strategii, marjă de manevră mai mare, se pot, poate folosi uh, împrumuturi și cu risc mai mare. Bineînțeles că există venituri mai mari, însă problema nu este aceea, aceasta. Nu este vorba de omorârea industriei hedge fundurilor, ci de transformarea ei în, într-o funcție pozitivă. Lucru care însă să nu ducă la externalități pentru restul piețelor financiare și economie. Acestea au fost remarcile mele. Vă voi trimite și un document scris în legătură cu uh, amendamentele pe care le sugerez. Vă mulțumesc. Mulțumesc celor doi experți și v-aș propune să uh, trecem la raport și o rog pe colega noastră să ne împărtășească observațiile. Mulțumesc și eu celor doi experți pentru că această audiere ne-a demonstrat odată în plus uh, cât de uh, importantă, nu doar din uh, punct de vedere economic, ci și din punct de vedere politic, este această temă a administrării fondurilor. Și cred că am putea dobândi uh, o impresie mult mai bună vis-a-vis de cetățenii europeni dacă vom reuși să progresăm în această uh, problemă. O scurtă justificare din punctul meu de vedere al amendamentelor pe care le-am formulat. Pentru mine este deosebit de important să încerc să creez un echilibru între riscuri și responsabilități. Pentru că în ultima vreme ne-am confruntat cu această dihotomie și cu efectele negative uh, atunci când ne gândim de pildă la marile salarii pe care și le-au acordat bancherii și pe de altă parte la problemele pe care uh, activitatea lor le-a creat. Deci, eu cred că trebuie să vorbim despre o responsabilizare legală a acestui sector. Președintele nostru, domnul Leine, a spus deja că în ciuda cooperării ă, mai ample între Econ și comisia noastră, ă, este greu să găsim o linie de demarcație în ce privește contribuția noastră și contribuția colegilor din ă, Comisia Econ. Mulțumesc uh, pentru faptul că s-a încercat găsirea unei soluții uh, la conferința președinților în ce privește această delimitare a contribuțiilor. Din punctul meu de vedere, aș spune, chiar dacă este greu să delimităm foarte precis competențele comisiei noastre și ale comisiei ECON, uh, cred că este salutară dorința că trebuie să găsim o soluție pe planul comunității europene pentru această problemă. Deci o soluție comunitară. Vor exista cu siguranță multe observații critice în legătură cu modul în care vom încerca să uh, impunem o reglementare dar ă, nu mă interesează doar de managerii fondurilor alternative de investiții. Cred că domnul Capur a adus argumente foarte interesante în discuție. Este important să avem o reglementare generală a pieței financiare nu doar uh, managerii să se afle în atenția noastră, ci și fondurile, pentru a nu se crea o uh, securitate aparentă pentru investitori. Protejarea investitorilor, cum s-a spus aici, trebuie să se afle în uh, centrul atenției noastre și în același timp să avem o analiză a riscurilor sistemice. Un alt aspect pe care l-am tratat, nu știu dacă trebuie să stabilim neapărat praguri, am discutat asta deja. Domnul Stoiber, în prezentarea sa privind Better Regulation, a încercat să dea unele explicații deci, când a spus că nu trebuie să mai producem becuri de 100 de vați, atunci cu siguranță se vor găsi producători de becuri de 99 de vați. Deci, ă, industria din acest punct de vedere este destul de isteață, de creatoare pentru a găsi soluții alternative la mecanismele de reglementare pe care dorim noi să le punem în aplicare mai ales în această comisie, noi ne dorim să impunem reguli care să fie transparente și care să fie 100% bazate pe legalitate. Este vorba uh, de uh, acele oficii de evaluare care trebuie să fie absolut independente și care de asemenea să fie certificate. Doar dacă ambele criterii vor fi îndeplinite, atunci creăm noi garanții pentru o calitate a activității pe care aceste organisme urmează să o desfășoare și să creăm încredere în ele în Europa. De asemenea, în ce privește uh, bonificațiile, ele sunt foarte mari în cazul fondurilor de hedging. Și cred că nu trebuie să le lăsăm prea mult spațiu de interpretare, astfel încât să se profite foarte mult de aceste marje de manevră. De asemenea, este important pentru mine ca noile organisme care uh, vor fi înființate, acel uh, risk board, uh, și organismul european care să uh, reglementeze uh, riscurile macroeconomice, uh, ar trebui să încercăm să creonăm atribuțiile. De asemenea, organismul european de supraveghere activelor. dacă uh, aceste fonduri alternative de investiții vor uh, acționa în mai mult de trei state membre, atunci ar trebui să uh, intre în competența acestor organisme. Cred că avem foarte multă experiență în acest domeniu atunci când avem foarte multe uh, prevederi birocratice, s-ar putea ca să îngreunăm sarcina noilor organisme. Din acest punct de vedere, trebuie să formulăm lucrurile cât mai simplu posibil. Iar, din punctul meu de vedere, tocmai în această comisie, uh, cred că trebuie să ținem seama de modul în care dreptul la informare și la consultare, inclusiv pentru reprezentanții lucrătorilor, să aibă loc. Pentru că la rândul meu i-am reprezentat mulți ani în atribuțiile pe care le-am avut. Altfel pot să apară uh, multe probleme pentru uh, angajați atunci când nu știm exact cine este angajatorul. În cazul fondurilor de hedging, de multe ori această problemă apare. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare. Doamna Wikström dorește să intervină. detta, herr Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi oaspeților noștri pentru prezentările lor. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Figner pentru activitatea sa. Directiva hedge fundurilor este extrem de importantă, cu toate că ne-a fost cumva impusă în această comisie. În partidul meu este Sharon Bowles cea responsabilă. Își cere scuze că nu este prezentă aici. Am trimis un text pe care aș dori să vi-l transmit. Doamna Bausus cere scuze că nu poate fi prezentă la această audiere. Trebuie să participe la uh, Comisia Econ, al cărei președinte este. Uh, citez din partea ei. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru raportul său. Există mai multe probleme asupra cărora am preocupări, însă mă voi limita la câteva puncte importante. Problema fundamentală în, problem, în raportul doamnei Regner și în propunerea originală a Comisiei este că creează un, uh, o situație uh, de dezechilibru între AIFM și uh, alți participanți pe piață. Acest lucru contravine spiritului legislației europene pentru că discriminează în mod incorrect împotriva unei industrii. Dacă continuăm pe această cale, vom vedea că uh, controlul EAFN sau AFIA, AFI va trebui să își uh, uh, reveleze o serie de politici Eh, de comunicare internă și externă, eh, spre deosebire de acest lucru, un fond suveran care controlează în jur de 50% din eh, capitalul unor lucrători, nu va trebui să reveleze absolut nimic. Nu este vorba de un regulament corect. Contravine obiectivului directivei să creeze o de a crea o piață unică Uh, de succes în industria fondurilor alternative. Soluția este o abordare comprehensivă și orizontală care să acopere toți actorii de pe piață și care să introducă reguli uniforme. Altfel, vom penaliza în mod incorrect doar o industrie și vom uh, crea un arbitraj de reglementare incorrect. Acestea sunt comentariile doamnei Bowles. Uh, pe care le va discuta cu doamna Reckner și cu alți participanți în persoană cu o altă ocazie. În numele ei și în numele meu vă mulțumesc. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Wikström. Vă mulțumim, doamnă Wikström. Cu siguranță nu vom încheia discuția astăzi. Uh, și eu, personal, abia seară am reușit să citesc uh, uh, raportul doamnei Regnar. Cu siguranță vor apărea o serie de amendamente pe care le vom discuta mai apoi. Permiteți-mi acum să spun următoarele. Problema esențială cu care ne confruntăm în momentul de față este aceea că nu avem un, o reglementare clară a sectorului și această lipsă de reglementare a dus la excese. Ce s-a întâmplat uh, pe, în acest sector a dus la distrugerea renumelui uh, branșei. Prin urmare, în momentul de față avem nevoie de o reglementare a sectorului, astfel încât nu renumele sectorului să fie uh, din nou unul înalt, ci Uh, reglementările sunt necesare pentru ca sistemul să funcționeze, sectorul să funcționeze și acest sector va funcționa în momentul în care, spre exemplu, la nivel de private equities, vom avea niște reguli care să stabilească clar uh, lipsa de discriminare. Uh, nu este corect ca unele com- companii care au folosit acest, uh, acest instrument să fie discriminate pozitiv uh, în comparație cu alte companii care nu au folosit acest instrument. Cu siguranță, în această comisie vom discuta în continuare această temă. Sunt de părere că data limită, și anume 5 februarie, uh, pentru uh, introducerea amendamentelor. 5 februarie este propunerea secretariatului să fie amânată. Asta pentru a avea suficient timp la dispoziție astfel încât să ne gândim la amendamente și să le propune. propunem. Și uh, propun o nouă dată limită pentru introducerea de amendamente și anume 23 februarie. Vom avea suficient timp la dispoziție pentru a discuta, pentru a traduce toate, toate documentele și pentru a lua o decizie în cadrul comisiei. Dacă doamna raportor dorește să ia uh, poziție vis-a-vis -vis de cele spuse de doamna Wikström și de mine, sau putem trece la următorul punct de, pe ordinea de zi. Nu voi intra în detalii, însă permiteți-mi să spun următoarele. Mă așteptam la astfel de comentarii. Cu siguranță vom purta o discuție extinsă pe temă. Sunt absolut convinsă. Vă mulțumesc foarte mult. Prin urmare, putem trece la următoarele puncte de pe ordinea de zi. După cum spuneam, 23 februarie 2010, data limită pentru introducerea amendamentelor. Trecem la un schimb de opinii cu privire la implementarea articolului 2 uh, uh, din statutul funcționarilor uh, comunităților europene Eh, invităm acum din partea EPSO, îl invităm pe reprezentantul EPSO pentru a lua uh, cuvântul. Abia așteptăm să, să purtăm o discuție cât se poate de aprinsă cu cei de la EPSO. Thank you, Chairman. Um, thank you for... Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru această ocazie foarte utilă de a discuta despre munca EPSO. După cum știți, EPSO funcționează începând cu 2003. Este o organizație înființată de toate instituțiile Uniunii Europene, cu provocarea fără precedent de a organiza recrutarea pentru extindere. Este interesant să luăm notă că provocarea principală a EPSO, în opinia Curții de Conturi, în auditul de performanță prezentat Parlamentului European și Consiliului anul trecut, Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că, a, că EPSO a reușit să crească numărul de competiții în contextul extinderii. Însă EPSO există nu doar pentru acest motiv, ci și pentru a acorda un serviciu important tuturor instituțiilor. Și instituțiile sunt conștiente că, indiferent de dimensiunea lor uh, și numărul de angajați, uh, funcția de recrutare este de valoare critică și strategică. Uh, principalul avantaj al instituțiilor nu ține de fondurile din bancă, ci personalul angajat. De aceea, funcția de a ne asigura că avem personalul potrivit pentru uh, un serviciu de funcționar civil este crucial. Și EPSO își ia în serios această atribuție de a lucra cu toate instituțiile pentru a le furniza uh, personalul de care au nevoie. În acest context, uh, după primii cinci ani de existență a EPSO, am trecut într-o nouă fază. După numirea mea ca director în 2007, am început să lucrăm asupra următorilor pași. Această activitate a dus în aprobarea în 2008 de către toate instituțiile a programului de dezvoltare al EPSO. Acest program prevede o îmbunătățire foarte importantă în felul în care funcționează EPSO. Există trei piloni principale ai acestui program. În primul rând, planificarea strategică a necesităților și nu reacția în mod ad hoc la uh, necesitățile acute de personal. Acum lucrăm cu toate instituțiile pentru a vedea în mod strategic ce necesități vor avea fie instituțiile pentru a le putea anticipa. În, acest, în această activitate vom organiza Uh, competiții în cicluri anuale, astfel încât fiecare instituție va avea o rezervă permanentă care să acopere toate necesitățile de personal și necesitățile de specialiști pentru anumite cerințe care apar doar pentru o instituție sau pentru toate. Vom urgenta și timpul cât durează recrutarea personalului. Am cercetat foarte mult bunele practici în recrutare în cele 27 de state membre și unele din uh, competițiile mai directe la alte organizații, cum ar fi ONU, Banca Mondială, FMI. Și am descoperit că Uniunea Europeană este cel, instituția care Uh, are cel mai, cea mai mare durată de recrutare. Durează în jur de 2 ani de la început până la sfârșit. Este inacceptabil și este inacceptabil pentru un candidat în lumea mondială, unde, în lumea de astăzi, unde concurența este uh, foarte acerbă pentru talentele actuale. Dacă vrem să avem un uh, personal corespunzător, avem nevoie de uh, un proces de selecție mai rapid, pentru că altfel nu vom putea să selectăm pe cei mai cali, bine calificați. De asemenea, uh, profesionalizăm modul în care selectăm uh, personalul, trecând de la un sistem bazat pe cunoaștere la un sistem bazat pe competențe. Acest sistem este mai bun uh, în faza de preselecție și la Uh, introducerea de noi evaluări. Noi am descoperit că un centru bine construit de evaluare este cea mai bună modalitate de a ne asigura că persoanele selectate sunt cele mai bune pentru o anumită funcție. Și al treilea domeniu al programului nostru este să punem accentul pe atractivitatea și diversitatea procesului de recrutare. Trebuie să fim în poziția de a atrage persoanele potrivite. Înțelegem din toate instituțiile că în următorii 10 ani va exista un proces de tranziție. În unele instituții se vor pensiona între o treime și 50% din personal. Însă, în același timp, trendurile demografice din următorii 10 ani ne arată că pentru prima dată nu vor exista suficienți absolvenți pentru a răspunde la uh, cererile instituțiilor. De aceea trebuie să ne aflăm în poziția de a găsi acești tineri talentați din Europa, nu doar cei care sunt în Bruxelles și în Luxemburg, uh, ci în toate statele membre. Trebuie să facem acest lucru pentru a ne asigura că instituțiile își vor menține echilibrul geografic. De asemenea, pentru a îmbunătăți diversitatea personalului, pentru că este la fel de important ca personalul să reflecte pe cât de apropiat posibil diversitatea societăților pe care le reprezentăm. Acest program, care va fi implementat în 2009-2011, va introduce îmbunătățiri fundamentale ale modalității de selectare a personalului și acest program de dezvoltare a fost uh, adoptat unanim de toate instituțiile. Le mulțumim pentru participarea activă în acest proces și, de asemenea, am dat curs recomandărilor uh, auditului de performanță al cur- Curții de Conturi. Aproape toate recomandările au fost uh, deja implementate sau sunt pe cale de implementare. Toate au scopul de a asigura o îmbunătățire semnificativă a felului în care putem să furnizăm servicii de prima calitate de recrutare pentru instituțiile europene. Stau la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Mulțumesc. EPSO este un copil al Parlamentului European și, bineînțeles, că ne interesează foarte mult uh, ce evoluție există în acest organism. Există trei colegi care doresc să pună întrebări. Vă rog. La de Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Jurii lucrează la aplicarea articolului 2 și raportul sublinează necesitatea de a respecta cerințele legale, în special în ceea ce privește statutul funcționarilor și necesitatea de a garanta multilingvismul. De asemenea, cerințele legale de a recruta uh, în mod distribuit cât mai egal geografic. Pentru articolul 2, EPSO este prin instrumentul cel mai bun? Dacă da, atunci cum putem să ne asigurăm că EPSO își îndeplinește funcția și că îndeplinește necesitățile de recrutare și de multilingvism ale Uniunii Europene în ceea ce privește tratatele și statul, statutul funcționarilor. Domnul Berlinger. Sì, <coughs> grazie. Io volevo fare solo un'osservazione. Vă mulțumesc foarte mult, doar un comentariu. În ceea ce privește raportul domnului Lenă și propunerea. Aici, sugestia se face sugestia ca formarea profesională, adică baza culturală a funcționarilor pe care vrem să îi recrutăm să treacă de la formarea uh, bazată pe cunoaștere uh, spre formarea bazată pe competențe. Acest lucru mi se pare foarte vag din punct de vedere al educației. Nu trebuie să fii jurist, trebuie doar să știi, nu trebuie să știi doar felul cum uh, funcționează organizația, dar trebuie să ai și o relație pentru a fi un funcționar. Există foarte multe cunoștințe legate de acest lucru și în ceea ce privește perspectiva juridică, aceasta trebuie să se transmită într-o competență. Acesta mi se pare un rol cheie pentru EPSO și trebuie să investim în acest lucru. Însă nu înțeleg faptul că pentru a avea un, un asemenea rezultat, noi trebuie să modificăm structura organismelor care fac selecția, deci evaluarea candidaților. Există organisme care în diverse instituții cu atribuții diferite, de exemplu Parlamentul, aceste instituții trebuie să evalu- îi evalueze pe cei care uh, fac parte de o competiție. Și noi încercăm să profesionalizăm sistemul în loc să ne plasăm încrederea între cei care sunt în uh, Consiliul Director, deci prin această procedură cu EPSO. Și întrebarea, suntem siguri că această alegere va duce la îmbunătățirile pe care le cerem? Și anume trecerea de la formarea bazată pe cunoaștere la formarea bazată pe competențe. Este acesta instrumentul corect? Nu știu dacă privim echilibrul uh, costuri și beneficii, între costuri și beneficii, întotdeauna trebuie să avem în vedere faptul că organismele care sunt uh, stabile temporar, cu toate că pare o contradicție, uh, dacă acestea sunt transformate în organisme profesionale, nu cumva apar uh, condiții dificile în ceea ce privește relațiile de putere, care au posibilitatea de a uh, dăuna uh, corectitudinii procedurii. Aceasta provine din experiența mea uh, îndelungată în domeniul uh, formării. Domnul Speroni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să merg puțin dincolo de articolul 2 al regulamentului de funcționare din statutul funcționarilor, pentru că mi se pare destul de ciudat, dat, dată fiind experiența mea în Italia, Dacă creăm aceste liste de rezervă, aceste uh, liste cu persoane care rămân pe tușă, dacă ai nevoie de 100 de persoane în Italia, atunci ai uh, face con- un concurs pentru uh, polițiști, de exemplu, și uh, după câteva luni, primii 100 devin ofițeri de poliție în Uniunea Europeană. Cunosc oameni care au trecut o competiție pentru un lucru sau altul și după trei ani încă nu au un loc de muncă. Ar trebui să spunem că avem nevoie de 10, de 10 oameni și primii 10 oameni, cei mai buni, vor fi recrutați peste câteva luni. Pentru că o persoană foarte calificată, care nu este angajată timp de 2 ani, va, se va uita în altă parte pentru că nu poate să rămână fără niciun fel de fonduri. Două întrebări din partea mea. Înțeleg că uh, acum se va trece uh, mai mult de la evaluarea cunoștințelor uh, stricte spre uh, o evaluare a competențelor la locul de muncă. Aș vrea să știu cum uh, veți face aceste evaluări uh, pentru a depista competențele sociale. Există și din acest punct de vedere un principiu al echilibrării acestor două tipuri de abordare. În al doilea rând, nu știu cum uh, pot fi rezolvate uh, lucrurile din punct de vedere strict științific, poate că nu am atâta experiență în recrutare, dar eu mă uit de multe ori la certificatele pe care oamenii le prezintă, ce calificări a dobândit uh, candidatul, uh, ce contacte sociale a avut, după aceea există un interviu, mă uit la el cum reacționează și îi pun o serie întreagă de probleme practice din uh, domeniul în care acea persoană urmează după aceea să se încadreze. Va trebui să facă față unor situații uh, cotidiene legate de locul de muncă. Ei bine, cei care decid în cele din urmă în legătură cu uh, acceptarea sau nu a candidatului uh, este foarte importantă. În ce măsură în acest proces de recrutare se face și verificarea uh, competențelor pe care oamenii le pot uh, desfășura practic la un loc de muncă? Oare uh, ne gândim doar la uh, calificările profesionale și uh, experiența practică dobândită de uh, oameni are importanță mai mică, cum uh, are loc din acest punct de vedere recrutarea? Mulțumesc. Încerc să răspund la toate aceste întrebări. În ce privește cerințele legale și uh, echilibrul geografic, cred că EPSO este singurul organism care se ocupă de uh, recrutare și cred că până acum și-a îndeplinit uh, mandatul corespunzător. Da, bineînțeles că în legătură cu observațiile făcute aici, aș spune că modificările care vor fi introduse vor respecta întru totul toate cerințele legale privind statutul personalului. Ceea ce facem este să schimbăm uh, mecanismele cu care operăm, dar nu principiile fundamentale care întotdeauna uh, au constituit baza uh, demersurilor de recrutare, egalitatea tratamentului, atitudinea de fair play, faptul că recrutările se fac independent de orice uh, influență politică. Acestea sunt principii fundamentale uh, pe care noi uh, ne uh, bazăm activitatea de recrutare pentru niște funcționari care trebuie să aibă independență politică. Încercăm să lucrăm într-o manieră modernă, eficientă, eficace, uh, pentru a găsi persoanele care sunt cele mai adecvate să îndeplinească o anumită funcție. Eu cred că trebuie să ținem seama de faptul că uh, putem analiza activitatea EPSO în ce privește și echilibrul geografic, dar nu în uh, ce privește uh, modul în care am operat în ultimii 5-6 ani, pentru că în ultimii 5-6 ani am, ne-am aflat într-o situație specifică, era nevoie de a recruta rapid uh, oameni din noile state care au aderat. Acum procesul de uh, recrutare va putea să fie altfel organizat. Vom putea să punem în aplicare o nouă strategie de comunicare tocmai pentru a putea găsi candidați și dincolo de uh, cei care trăiesc în Belgia sau în Luxemburg, mai ales uh, în, uh, și din alte state membre. Noi putem face asta în parteneriat cu statele membre, de pildă mâine voi pleca pentru trei zile la Berlin. Voi participa la o reuniune organizată de Ministerul de Externe al uh, Germaniei uh, în ideea de a recruta funcționari cu o înaltă specializare. Știm că în anumite țări uh, salariile ă, poate sunt mai mari pentru cei cu o înaltă calificare decât în altele. Ă, poate de asemenea ă, imaginea funcționarului public în anumite țări este mai bună decât în altele. Presa este mai bună pentru, în anumite țări decât în altele. Multilingvismul este iarăși un aspect esențial noi am uh, pus mult accent pe cunoașterea a trei uh, limbi europene, dar uh, Consiliul de Administrație, din acest punct de vedere, a decis să ne schimbăm puțin optica. Din 2009, um, site-ul EPSO este um, disponibil în toate limbile Uniunii Europene. Deci a fost rescris, a fost simplificat, a fost uh, scurtat și toate informațiile legate de concursurile pe care le organizăm sunt disponibile în toate limbile Uniunii Europene. În plus, uh, organizăm secții de uh, preselecție în toate cele 23 uh, uh, de limbi. Vom face asta începând cu 2011. Și în 2010 încercăm să anticipăm acest demers. Vom putea deja uh, face preselecții pentru experți, viitorii experți în toate aceste limbi. Deci, cred că doar EPSO dispune de uh, eficacitate în această operație de recrutare. Cred că nici una din instituții nu ar putea uh, să uh, se ocupe de recrutări în aceste dimensiuni de eficiență și operativitate. Iar două întrebări se refereau la competență competențele pe care noi le căutăm. Ele sunt rezultatul unor uh, job descriptions, unor analize um, ale fișelor de post amănunțite și au fost uh, intervievați șefii uh, numeroaselor departamente în legătură cu competențele uh, pe care le uh, necesită angajații noștri. Deci, um, din acest punct de vedere, dispunem de o documentație minuțioasă și um, este vorba despre capacități de comunicare, despre competențe profesionale, despre posibilitatea de a fi eficient și de a desfășura o activitate de înaltă calitate. Oamenii uh, vor uh, trebui să aibă cunoștințe vaste, dar este important să aibă și cunoștințe despre Uniunea Europeană, să demonstreze că au cunoștințe, dar că știu și să folosească în practică aceste cunoștințe. Vom uh, colabora cu experți la toate instituțiile, inclusiv de la Parlament, pentru ca Uh, să uh, organizăm teste care să simuleze cât mai aproape de realitate condițiile de lucru în care candidații vor evolua. În plus, uh, evident că punem preț și pe cunoștințe de specialitate, de pildă la un concurs pentru interpreți, pentru traducători, principala parte ă, a examenului se va baza pe probe practice, să vedem ă, ce ă, timp sunt capabili să ofere o traducere într-un domeniu care ne interesează sau o verificare practică a capacităților de interpretare. Deci vom Uh, încerca în felul acesta să verificăm abilitățile uh, candidaților pentru uh, postul scos la concurs. Aș spune că noi nu schimbăm baza legală a modului în care se va desfășura procesul de recrutare. Ă, cei care se află în comisiile de examinare sunt de asemenea nu membri ai echipei EFSO, ci sunt un juriu absolut independent, inclusiv independenți de orice încercare de influențare politică. Iar în ce privește propunerile auditorilor, Uh, ni se reproșează că uh, există o lentoare extraordinară în uh, aceste procese de selecție. Dar să știți că este foarte greu să găsim experți pentru juriul care operează această selecție. De multe ori, asta ne întârzie și când uh, iese un membru din comisie din uh, motive uh, obiective, trebuie să ne oprim procesul de selecție până găsim un înlocuitor. Noi trebuie să îmbinăm două concepte diferite. Uh, un uh, număr mic de experți vor fi detașați de la instituțiile lor spre EPSO pentru o perioadă de timp de câteva săptămâni vor fi instruiți în ce privește tehnica de selecție și după aceea uh, și uh, într-o formulă ad hoc uh, vor fi vom apela la experți, la diferite instituții pentru a configura acest juriu toate aceste persoane, fie că vor fi membri permanenți ai jurilor noastre, fie membri nepermanenți, vor uh, avea Uh, își vor asuma exact același rol și uh, cu exact același uh, efect juridic în a se pronunța privind prestația candidaților. Vom încerca să creăm o formulă consistentă de lucru. Pentru ei există persoane care vin exact din domeniul de activitate uh, pentru care sunt uh, uh, necesari noi angajați, dacă angajăm un interpret, cei din juriu vor fi interpreți, dacă angajăm un jurist, cei din comisie vor fi juriști. Și cred că acest proces de selecție în felul acesta va putea să fie îmbunătățit într-o manieră semnificativă în ce privește dificultățile, sigur, avem șapte mii de persoane care au trecut de uh, toate examenele și se află pe uh, lista de rezerve. Da, uh, și eu găsesc că uh, Uh, există persoane care au trecut de toate aceste furci caudine, de toate aceste probe uh, cu bine și uh, care încă nu au un loc de muncă disponibilă. Eu cred că printr-o mai bună planificare vom reuși să facem o strategie, o perspectivă a pozițiilor care vor fi vacantate, astfel încât numărul persoanelor care se află pe lista de rezervă să fie mult mai uh, adecvat numărului de uh, locuri de muncă care urmează să fie vacantate. Și cred că pe viitor toate instituțiile care au responsabilități în ce privește uh, acest proces de recrutare uh, vor coopera cu noi pentru ca în felul acesta lista uh, candidaților uh, uh, care au fost uh, selectați să fie mai adecvată cu locurile de muncă. Mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii. Cred că putem părăsi acum acest puncte pe ordinea de zi și să trecem la următorul, care este vorba despre regulile pentru uh, micro întreprinderi. Uh, Pot să vă informez că au existat uh, discuții între raportori și raportorii din umbră și că uh, au fost făcute uh, propuneri de compromis. Îi sunt recunoscător pentru spiritul de cooperare doamnei Castex și doamnei Cadou și cred că în modul acesta uh, putem să ajungem repede la un rezultat și Uh, putem în felul acesta să uh, lucrăm mai puțin birocratic. Uh, domnul Masip dorește să intervină, este singura luare de cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte, vă felicit pentru faptul că putem ajunge în felul acesta la o formulă de compromis, dar încă nu am înțeles care vor fi clauzelele, care vor fi regulile, când vom aplica aceste prevederi pentru că eu cred că transpunerea în legislație națională va dura foarte mult, iar aceste uh, microîntreprinderi micro-întreprinderi uh, nu vor putea în continuare să beneficieze de o definiție strict juridică și va trebui să așteptăm noi regulamente pentru a putea să valorificăm până la urmă această uh, lucrare a noastră. Eu sunt un jurist de provincie și sunt foarte precaut. Doamna Nibler dorește să intervină. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, antevorbitorului meu îi spun următoarele. Sunt mulțumită de faptul că raportorul a reușit să ajungă la un compromis cu raportorii din umbră și cu toți ceilalți colegi. Nu sunt jurist, însă fac parte de câțiva ani în Comisia ITRE și acolo vorbim des, dacă nu zilnic, despre IMM-uri și promovarea IMM-urilor. IMM-urilor. Și toată lumea spune că trebuie să facem ceva pentru IMM-uri. Peste 80% dintre companiile europene reprezintă IMM-uri. Acolo se, sunt educați oamenii, acolo apar locuri de muncă, acolo apare adevărata inovație și nu în cadrul companiilor mari. Și tocmai de aceea cred că trebuie să ne aplecăm atenția asupra acestor uh, companii. De șapte ani de zile aud birocrație, diplomație, uh, o povară administrativă, etc., etc. și sunt foarte încântată de faptul că Parlamentul European trimite într-un final un semnal pozitiv companiilor mici. Și cu siguranță, uh, regulamentele în vigoare și directivele în, în vigoare vor fi uh, remodelate în viitor, însă în momentul de față este important faptul că vrem să facem ceva pentru IMM-uri și tocmai de aceea vreau să vă mulțumesc tuturor celor care au uh, luptat pentru acest, aceste măsuri. Domnul președinte, domnule Masiv, vreau să vă asigur că dezbaterea nu s-a încheiat. În cadrul Consiliului, în continuare, există o minoritate care blochează discuțiile, prin urmare, Consiliul nu poate ajunge la un consens. Noi ce vrem să facem? Vrem să stimulăm continuarea discuțiilor. Cred că compromisul la care am ajuns stimulează discuțiile. Ce se va întâmpla mai apoi, în urma discuțiilor cu Consiliului, nu știm. Însă, după părerea mea, dată fiind blocada cu care se confruntă uh, Consiliul în momentul de față, trebuie să impulsionăm discuțiile de acolo și am reușit să facem lucrul acesta. Doamna Caste. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie ca această directivă să fie pusă într-un context mai general. Este ceea ce m-a dus să ajung la acest compromis și să nu rămânem blocați Comisia ne-a promis o revizuire a tuturor directivelor contabile și că toate derogările prevăzute pentru microentități uh, ne-au pus într-o situație de așteptare înainte de a ajunge la o armonizare a directivei contabile. Doamna Tain. Ca raportor din umbră, dați-mi voie să răspund colegului nostru. Care sunt criteriile care definesc, practic, o microentitate? Ei bine, le găsiți în textul directivei. De asemenea, trebuie să spun că atât propunerea de uh, comisie cât și propunerea de compromis ni s-a părut una bună. Cu ce ne-am confruntat în, situa- în, uh, în realitate? O suprareglementare, doar uh, 7% dintre microentități au un, o activitate transfrontaliere, prin urmare toate aceste microentități nu trebuiau să fie reglementate Uh, într-o manieră atât de exhaustivă. Toate reglementările existente în vigoare în momentul de față sunt retrase acum. Uh, statele membre au dreptul uh, acum de a accepta reglementările propuse în momentul de față. Pot opta pentru renunțarea la înaintarea conturilor anuale pentru anumite forme de societăți sau pot cere în continuare prezentarea acestor conturi anuale. Uh, conturile anuale, trebuie să menționez faptul uh, acesta, nu sunt esențiale pentru bănci. În cazul în care compania solicită un credit, banca nu uh, solicită neapărat conturile anuale. Chit că lucrul acesta a fost vehiculat în discuțiile purtate. Am cunoștințe cât se poate declare, niciun cumpărător, niciun creditor al microentităților nu și-ar uh, face decizia dependentă de, către, de conturile anuale prezentate de respectiva microentitate. Și majoritatea acestor microentități nu au nevoie de capital străin. Eu vin din Berlin, spre exemplu, acolo găsiți o serie de microentități este vorba de adeseori de, de societăți extremi extrem de mici, uh, care se rezumă la un singur angajat ce lucrează de acasă, ei bine, în cazul acestea nu e nevoie de capital uh, străin. Capitalul străin este necesar în sectorul producător. Uh, lobbyiștii au luptat puternic în acest domeniu și, după cum am auzit, în Belgia juriștii sunt cei care au nevoie de un cont uh, anual, trebuie să prezinte contul anual uh, de fiecare dată. Ei uh, bine, multe dintre aceste, cel puțin în, în Germania, conturile anuale prezentate nu mai reprezintă o obligativă, obligativitate, de asemenea, conturile anuale nu mai trebuie să fie publicate, lucrul acesta duce la scăderea costurilor și putem clar calcula toate economiile pe care le fac fiecare microentitate în parte. Da, vă mulțumesc. Da, sunt de acord cu multe dintre îngrijorările exprimate de primul coleg care a luat cuvântul. Însă e clar că în momentul de față situația se poate îmbunătăți. Avem o nouă, un nou tip de organizare a pieței de muncă, a pieței în general. Și în momentul de față, în momentul în care ne gândim la IMM-uri, care sunt din ce în ce mai importante în ultima perioadă. E bine, dacă ne gândim la IMM-uri, ne dăm seama că IMM-urile sunt însoțite pe, pe piață adeseori de microentități. Așadar, microentitățile devin din ce în ce mai uh, vizibile. Microentitățile, societățile comerciale care au uh, unul, uh, cel, cel puțin un angajat. E clar, uh, toată activitatea economică trebuie să fie simplificată, dar în special în acest domeniu al microentităților trebuie să simplificăm lucrurile. Ne confruntăm cu un șomaj ridicat, și uh, tocmai de aceea aspectele de genul acesta ar trebui să fie luate cu atenție, în atenție. Poate că lipsa verificărilor. Mă refer la verificarea corectă și legitimă a activităților. Este pusă în prim plan acum. Bineînțeles, am, ne-am putea confrunta cu diferite tipuri de fraudă, infracțiune. Uh, da, e, e drept, această directivă ar putea genera așa ceva, dar nu, nu, uh, nu trebuie să luăm o decizie în momentul de față. În orice caz, în momentul în care luăm o decizie, trebuie să ne gândim la următorul lucru aceste entități trebuie să fie mult mai bine, mult mai corect definite. Lucrul acesta este important și pentru a evita riscurile legate de lipsa de transparență. Și mai apoi Uh, în ceea ce privește contabilitatea acestor microentități, cred că ea ar trebui să fie verificată de uh, auditori independenți, de cineva din afara micro entității, iar raportul, raportorul a ținut lucrul, uh, cont de lucrul acesta. Avem în text uh, records. Înainte uh, vorbeam de, de accounting, contabilitate. În orice caz, analiza trebuie să se concentreze asupra acestui aspect. Avem aici o problemă semantică, însă cred că și conceptul în sine este important pentru că ne trimite cu gândul la cu totul alt tip de contabilitate. Uh, dar uh, poate că am putea să definim mai bine uh, lucrul acesta, conceptul acesta. Însă, în orice caz, mi se pare că toate prevederile nu, ar, nu vor genera cine știe ce greutăți. Cu siguranță lucrul acesta ar fi pozitiv. Domnul președinte, vă mulțumesc. Pe drept, e drept, acesta este un compromis. În cadrul discuțiilor am ajuns la concluzia că anumite praguri, anumite standarde minime sunt necesare. Lucrul acesta a fost uh, evident în discuțiile cu discuțiile, cu colegii. În orice caz, uh, de asemenea, ne dorim ca costurile cu care se confruntă microentitățile să, să scadă. Masa acestor microentități uh, nu are nevoie de credite, e drept. Și dacă există vreo necesitate în ceea ce privește obținerea de capital, companiile, microentitățile pot crea bilanțuri în cazul în care acestea sunt necesare pentru a-și obține capitanul străin. În orice caz, avem nevoie de garantarea posibilității ca diferitele administrații financiare să poată controla în, cardul, în cazul în care doresc contabilitatea acestor microentități. Aceasta este compromisul la care am ajuns. Așadar, păstrăm uh, ideea de verificare, dar în același timp scădem uh, povara administrativă pe care o țin în cârcă microentitățile. Deci, prin urmare, microentitățile nu mai trebuie să creeze forme de bilanț care au, uh, practic reflectă activitatea marilor companii. Oricum, vom discuta pe uh, viitor despre această temă. De fapt, uh, mult timp de acum înainte vom discuta această directivă și, de asemenea, numărul mare de amendamente cu care cu siguranță ne vom confrunta. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul 9, raportul doamnei Castex cu privire la Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale. Stimate coleg, dați-mi voie să intervin. Mai avem 35 de minute la dispoziție. Mai apoi avem ședința cu ușile închise în care vom discuta despre ridicarea imunității parlamentare a diferitor colegi. Discuțiile cu siguranță vor dura și vă asigur că eu personal voi avea nevoie de interpretare în momentul în care vom ajunge la punctele ridicate, legate de cererea de ridicare a imunității parlamentare. Nu mai avem suficient timp la dispoziție, haideți să vedem cum procedăm. Pentru că dacă dezbaterea la punctul 9 va dura la fel de mult ca și cea de la punctul 8, nu vom mai avea timp la dispoziție. Domnul președinte, împreună cu secretariatul am decis următorul lucru. Uh, cererile de ridicare a imunității le vom discuta mai târziu, într-o ședință ulterioară. Acum trecem la uh, punctul 9. Și pentru ședința coordon- coordonatorilor nu vom mai avea nevoie de prea mult timp la dispoziție. Doamna Castes, aveți cuvântul. Uh, Domnule președinte, voi încerca să mă exprim cât de rapid posibil. Există, există un text care are, a primit multe amendamente, însă poziția pe care o apăr aici este una foarte simplă. Și se va vedea în amendamente care sunt foarte multe asemănătoare. Vă amintesc contextul. Este vorba de un sistem de supraveghere europeană Comisia propune să punem în aplicare recomandările raportului La Rozier cu un sistem european de supraveghere financiară, cu autorități europene de supraveghere pentru bănci, fondurile de pensii și asigurările profesionale. În ceea ce privește opinia mea, sunt raportor pentru aviz este vorba aici de autorități europene, de asigurări și pensii europene. Obiectivul este de a îmbunătăți nivelul de reglementare și de supraveghere, de a se asigura integritatea și bună funcționare a pieței financiare și de asigurare a stabilității sistemului financiar. Este o consecință directă a crizei pe care am traversat-o. Susțin complet, uh, pe deplin, inițiativa Comisiei Europene și mi se pare o inițiativă foarte oportună. În legătură cu poziția pe care o prezint, propun să existe o autoritate europeană pentru fiecare sector. pentru a face distincția între autoritatea care definește regulamentul și cea care face supravegherea și evaluarea. Mi se pare o regulă juridică fundamentală, pentru că nu poți să fii și judecător și parte implicată în proces. De aceea, cel care fixează regulamentul și cel care controlează ace- aplicarea acestui regulament trebuie să fie două entități diferite. De altfel, această poziție, acest, această propunere a Comisiei a fost făcută fără să se țină cont de noile competențe legislative ale Parlamentului European și sunt de părere că Parlamentul trebuie să își păstreze puterea de legiuitor în acest domeniu. Trebuie să existe orientări și regulamente de care să care să trebuiască să fie luate în decizie cu Parlamentul, care trebuie să își păstreze autoritatea. Iată, în mod mai general și în fond, această chestiune pune puțin problema comitologiei. Legiuitorul va delega grupurilor de experți rolul și responsabilitatea de a întocmi regulamente și de a face evaluări. Înțelegeți din poziția mea că am mai degrabă o opinie în care legiuitorul își păstrează responsabilitatea de a dicta aceste reguli. Iată, domnule președinte, poziția pe care o apăr eu. Mulțumesc. Problema se va repeta în uh, celelalte rapoarte în legătură cu aceste agenții. Există uh, obiecții, nu? Trebuie să stabilim termenele? Există propuneri din partea secretariatului? Deci ă, stabilim asta mâine, atunci când discutăm întregul pachet. Și atunci trecem la imunități, punctul 12. Da. Va fi o reuniune în camera la care toți cei care nu sunt îndreptățiți să participe sunt rugați să părăsească sala. Iar după aceea îi dăm cuvântul colegului.